Monsieur le candidat commissaire, monsieur le président de magistris. Domnule comisar, domnilor și domnilor, voi cere presei să elibereze sala. Le mulțumim pentru prezență. Vă reamintesc că candidatul la postul de comisar va fi la dispoziția presei după această audiere și am dorit să începem audierea noastră. Am dorit să începem destul de rapid, pentru că suntem constrânși de un orar extrem de strict. Domnul candidat Lewandowski are la dispoziție 3 ore, nici un minut mai puțin și nici un minut în plus. Pentru că trebuie să eliberăm sala pentru a, lăs- a o lăsa liberă pentru audierea următoare. Această audiere se difuzează în direct pe internet. Este vorba de o reuniune publică a Comisiei Bugete, a membrilor presei, Eh, sunt prezenți membrii ai diverselor reprezentanțe diplomatice, eh, reprezentanții ai presei. Această reuniune se înscrie sub președinția Comisiei Bugete cu colaborarea Comisiei de Control Bugetar și o salut pe președinta acestei comisii. Vom avea 35 de minute de intervenții cu candidatul pentru comisar. De asemenea, Comisia pentru Agricultură și Comisia Regională au fost invitate și ele și, în fiecare caz, președintele sau președinta comisiei respective va pune aceste întrebări în numele comisiei respective. Aș dori să urez bun venit domnului Ianuș Lewandowski, comisar desemnat pentru programarea financiară și pentru buget. Domnul Lewandowski este deja cunoscut nouă, însă comisarul Lewandowski nu ne este cunoscut. Așadar, conform liniilor directoare pentru adoptarea comisiei, fixate prin anexa 17 a regulamentului, Parlamentul trebuie să evalueze comisarul desemnat pe baza competențelor generale um, în legătură cu angajamentul european și independența personală. Comisia noastră trebuie să evalueze și cunoștințele în legătură cu portofoliul potențial și capacitatea sa de comunicare. Vă reamintesc că înainte de această audiere, comisarul desemnat a răspuns în scris la un chestionar. Răspunsurile scrise au fost distribuite tuturor deputaților în toate limbile. De asemenea, sunt disponibile în sală o serie de documente, ordinea de zi, curriculum vitae al domnului Lewandowski, în limba engleză, germană și franceză, declarația de interese a domnului Lewandowski în limba engleză, declarație, declarația de misiune uh, acordată de președintele Barroso domnului Lewandowski, chestionarul adresat comisarului desemnat și răspunsurile sale și, de asemenea, o scrisoare din partea președintelui Barroso. Aș dori, de asemenea, să precizez condițiile în care se va desfășura această audiere. Și îmi cer scuze în anticipare, cu anticipare față de domnul comisar desemnat și față de membrii uh, Parlamentului prezenți aici, pentru faptul că vom avea un timp de a lua cuvântul extrem de scurt și voi avea rolul ingrat de a îi întrerupe pe toți cei care își vor depăși timpul de a lua cuvântul, care este 10 minute pentru prezentarea introductivă a candidatului și un minut fiecare pentru intervenenți, cu posibilitatea de un răspuns de un minut din partea comisarului și, de asemenea, un drept de răspuns din partea persoanei care a pus întrebarea sau din partea unui alt membru al aceluiași grup dacă membrul respectiv dorește să cedeze dreptul de replică la un alt membru al aceluiași grup. Însă, vom ține cont riguros de timpul de vorbire al grupurilor parlamentare, astfel încât să se respecte regulile fixate de noi înșine la nivelul coordonatorilor în acord între comisiile noastre în legătură cu repartizarea timpului de vorbire. Așadar, domnul comisar ne va face o prezentare orală de 10 minute. Vor urma 2 ore 45 de minute de întrebări și dacă ne rămâne timp, i-aș propune domnului Lewandowski să facă remarci de încheiere. Așadar, vă propun ca acum să ascultăm prezentarea introductivă a domnului Lewandowski, candidat pentru postul de comisar. Aveți cuvântul. Mr. President, sitting behind me, but... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, stau în fața dumneavoastră, însă nu sunt responsabil cu aranjarea în sală. Am să încep prin a spune câteva cuvinte în limba mea maternă, poloneză. Aleg să vorbesc la început în poloneză pentru că în momentele dificile, limba a fost instrumentul care a ajutat la păstrarea identității și culturii naționale. Și eu fac parte dintr-o generație care își amintește acele timpuri și cunoaște prețul libertății și recunoaștere, valoarea apartenenței la Uniunea Europene. De asemenea, fac acest lucru și pentru a sprijini multilingvismul în Uniunea Europeană, la fel ca domnul Surian, care este astăzi aici. Însă, eu sunt o persoană pragmatică și pentru a facilita activitatea interpreților și pentru a ajuta la înțelegerea reciprocă, voi continua în limba engleză. sunt într-un loc pe care îl cunosc, încă oficial sunt membru al Parlamentului, dar voi avea în viitor, sper, un alt rol. Mă simt acasă, dar, uh, cum am spus, sunt conștient de noul rol. Danuta Himnal ar trebui să fie cu noi, însă va avea un traseu opus în uh, Comisia Regii Uh, în Parlament și acolo va întâlni viitorul pentru comisar pentru politici regionale. Acesta este un răspuns la procedurile de audiere. Evident, mă pot folosi de experiența pe care am acumulat-o aici în Parlament până în prezent și am să menționez două lucruri care, pe care le-am constatat când am fost nou venit. Stăteam la prezidiu și în spatele meu Ian Mulder, Raymond Böge și Ralph Walter cu toții cu o experiență mult mai mare decât a mea, însă foarte îngăduitor și uh, dispuși să ajute noi veniți cum au fost uh, colegi din grupul meu, Salvator Galiga, Alan Lamassur, Inge Gresle și James Ellis care la momentul respectiv făceau parte din grupul nostru. Acesta a fost uh, un lucru. Al doilea lucru a fost modul în care uh, celelalte grupuri au colaborat. Utah Haug, Ann Jensen, care ar putea să fie modelul uh, unui legiuitor model Helga Triple și toți ceilalți care au trecut peste pozițiile diferite și au exprimat valorile diferite, dar au reușit să fie uniți atunci când a fost nevoie să apere o poziție comună. Aceasta a fost atitudinea Parlamentului, punctul forte al Parlamentului și de aceea și-a extins competențele care acum sunt încorporate în legislația primară. Această valoare a unității, ori de câte ori este nevoie, își are echivalentul și la nivelul comisiei. Se numește colegialitate acolo. Și mă alătur în totalitate acestui principiu, conform căruia noi suntem echipa responsabilă cu coerența politicilor europene. Și fiecare trebuie să-și aducă propria contribuție, sigur, dar cu toții au responsabilitate odată ce a fost luată o decizie. Uh, uneori nu este atât de ușor să faci acest lucru, dar e convenabil pentru mine astăzi când mă voi abține de la declarații pe era detaliate, dat fiind că noi colegi nu am fost aleși. Cunosc provocările cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat. În parte au fost enumerate în răspunsul meu scris. Agenda, ordinea noastră de lucru este plină de chestiuni controversate cu care trebuie să avem de-a face în viitorul apropiat, dincolo de procedura de rutină care este acum în tratatul de la Lisabona. Uniunea Europeană este un legiuitor foarte ambițios care încearcă să-și impună regulile în întreaga lume. După cum am văzut în Copenhaga, acest lucru nu este întotdeauna un curunat de succes, însă acest legi, legiuitor are un buget destul de mic, 1% din PIB, 2% din cheltuielile publice generale, aproximativ cât bugetul Austriei și jumătate din bugetul Franței și o mică fracțiune din bugetul Germaniei ca valoare. Și cu acest buget, cu aceste resurse destul de modeste, trebuie să reușim să navigăm în uh, mediul foarte turbulent al prezentului având în vedere că Europa este în faza de post-criză, există, criz, există pericolul să depășim acest buget ne aflăm într-o perioadă în care ne confruntăm cu multe probleme și avem puține resurse pentru a face față unor evenimente neprevăzute. Apar noi nevoi, uh, angajamentele politice uh, trebuie avute în vedere. În consecință, trebuie să fim mori mai flexibil în perspectiva financiară viitoare și să avem instrumentele necesare de cooperare cu sectorul privat, cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții. După adaptarea la tratatul de la Lisabona, este, ă, avem o agendă care privește spre viitor, un buget reformat, ceea ce înseamnă evoluție, nu revoluție. Trebuie să inovăm și să nu fim prinși în capcana trecutului. Pe de altă parte, trebuie să respectăm uh, înțelepciunea experienței acumulate în timp, care se dovedește a fi foarte valoroasă. Nu doar în domeniul resurselor proprii, fiindcă este foarte dificil să găsești înțelepciune acolo, dar, de exemplu, să consolidăm uh, coeziunea la niveluri multiple. De asemenea, ajutorul pentru zonele rurale este foarte important nu toate aspectele tradiționale trebuie considerate învechite. Trebuie să ajungem la un echilibru între modern și tradițional. De exemplu, regulamentele financiare trebuie să fie mai ușor de înțeles și de utilizat. Pe de altă parte, am promis că vom avea declarații pozitive de asigurare pe viitor. Deci trebuie să avem uh, documente orientate către cetățeni, mai ușor de înțeles și acesta ar putea fi un punct de pornire pentru viitoarea activitatea comisiei. Trebuie să ne uh, conectăm cu cetățenii și să ne îmbunătățim relația cu cetățenii și cu reprezentanții lor care sunt și astăzi aici în această sală și sper că pe viitor putem să avem bune relații și sunt gata acum uh, să mă perpeliți cu întrebările dumneavoastră. Trei ore vă va permite să faceți acest lucru. Mulțumesc pentru atenție! Merci, monsieur le candidat Mulțumim domnului comisar desemnat. Vă felicit pentru că v-ați limitat intervenția la 8 minute, lucru care vă dă dreptul la niște concluzii puțin mai lungi la sfârșitul acestei întâlniri. Dau cuvântul acum la începutul primei runde de întrebări coordonatorilor și am să încep cu domnul Salvator Gariga, coordonatorul grupului PP. Domnule Gariga, un minut. Gracias, eh, señor Lewandowski. Si existe un perfil... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lewandowski, uh, profilul dumneavoastră pare a fi ideal pentru un comisar desemnat. Aveți uh, experiență politică, experiență economică, ați venit la Bruxelles întâi ca observator, apoi ca membru cu dreptul de pline al Parlamentului European, ați fost președintele Comisiei pentru Bugete, în uh, perioada negocierilor, uh, perspectivelor financiare, experiența dumneavoastră de negociere cu Consiliul este una bogată. Sunteți candidatul perfect și sunt încrezător că veți fi un comisar uh, foarte apropiat de perfecțiune. Întrebarea mea. Dumneavoastră veți fi primul comisar care veți pune în aplicare tratatul de la Lisabona, ceea ce dă comisiei o uh, uh, posibilitate extinsă în ceea ce privește inițiativele bugetare, iar bugetul va fi la uh, centrul procesului decizional al comisiei. Ați spus că veți încerca să fiți un mediator cinstit în relațiile cu Parlamentul European. Foarte bine. Veți încerca să introduceți un mecanism de discuție și de conciliere între cele două părți cu privire la discuțiile cu privire la uh, politicile Comisiei și, de asemenea, Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Un, cu, un minut. Mulțumesc, mă așteptam la o întrebare de asemenea fel. Sigur că nimeni nu este perfect. Trebuie să ne adaptăm la noile cerințe ale tratatului de la Lisabona. Acest lucru înseamnă dispoziții tranzitorii care sunt, într-o oarecare măsură, deja uh, au fost convenite în conciliere în noiembrie. În ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul, uh, acesta are două componente. Spiritul și partea formală. Cred că partea de spirit este una promițătoare. În ceea ce privește cooperarea formală, cred că trebuie să reformăm acordul astfel încât să îl adaptăm la noile competențe sporite ale Parlamentului și voi fi prezent în această sală sau în alte sale ale Parlamentului de câte ori va fi nevoie. Acest lucru se află, par, se află în liniile directoare elaborate de domnul Barroso în ceea ce privește relația cu Parlamentul European. Există propuneri concrete, una dintre ele a fost deja prezentată în octombrie și deja implementată uh, prezența uh, la conferința președinților și, de asemenea, voi răspunde solicitării dumneavoastră pentru o serie de întâlniri mai intense și mai formalizate între noi. Je vous remercie, euh, Monsieur Garrigan. Vă mulțumesc. Domnul Garrigan nu dorește să mai ia cuvântul. Domnul Göran Ferm, un minut. Uh, Mr. Lewandowski. Domnule Lewandowski, bugetul nu privește doar cifrele, ci și valorile politice există și controverse în legătură cu bugetul pentru includerea socială și în bugetul pe 2010 există un, un conflict, în, conflict în legătură cu includerea socială. Finanțarea pentru microcompanii nu este finalizată și Consiliul vrea să uh, reducă programul principal de incluziune socială. Uh, care este părerea dumneavoastră? Nu putem să avem ambiții mai mari în domeniul incluziunii sociale. De asemenea, am avut discuții în legătură cu strategia de la Lisabona. Unii politicieni de centru-dreapta vor să reducă accentul pus pe problemele sociale. Care este părerea dumneavoastră în noul program 2020? Și ce părere aveți în legătură cu controversele existente în legătură cu dezvoltarea uh, uh, în Europa, în controversele în legătură cu planificarea familială și drepturile femeilor. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Vă mulțumesc. În legătură cu incluziunea, avem mai multe mijloace la dispoziție. Avem facilități de microfinanciare. Nimeni nu contestează că există aceste facilități care sunt foarte utile, care promovează spiritul antreprenorial și asistă la găsirea de locuri de muncă pentru tineri. Eh, controversa apare cu proveniența acestor fonduri. Eh, costul Uh, programului Progres, care există deja, a fost crescut în negocierile anterioare bugetului, datorită Parlamentului, și știu că astăzi există o intenție de a da marge uh, pentru realocarea fondurilor pentru progres. Nu știu ce se va întâmpla după ce voi, îmi voi ocupa postul, însă apreciez acest tip de uh, instrument. În legătură cu Lisabona, uh, aceasta nu privește doar dezvoltarea, care nu a fost o proviziune realizată. Există și alte dimensiuni importante. Pentru prima dată avem noțiunea de coeziune teritorială și nu doar coeziunea socială și economică. Ultima dumneavoastră întrebare a, era uh, în legătură cu dezvoltarea, însă nu am, mi-aduc aminte exact care era întrebarea. Dacă aș putea să revin, este în legătură cu controversele, în legătură cu politica de dezvoltare a Uniunii Europene în legătură cu planificarea familială și problemele de uh, sănătate sexuală ale femeilor. De asemenea, votul pe buget, amendamentele care împiedicau Uniunea Europeană să susțină programe, de exemplu, pentru avort. Și dumneavoastră ați votat în favoarea acestor restricții Ați votat acest lucru în ciuda faptului că Uniunea Europeană a declarat că accesul universal la sănătatea de reproducere este vital pentru obiectivele mileniului. De asemenea, avem aplicarea principiului de salarizare egală pentru bărbați și femei. În 2008 a existat raportul Boitenweg și dumneavoastră ați votat împotriva dreptului de a intenta proces în cazul discriminării Uh, salariale. Uh, și ați votat împotriva uh, tratamentului egal al persoanelor, indiferent de gen și poziție religioasă. Ce părere aveți acum în legătură cu uh, avortul, în legătură cu drepturile uh, homosexualilor și sănătatea reproductivă? Recunosc că această problemă este una delicată la nivel european. Bineînțeles că aveți dreptate uh, când menționați uh, voturile mele din Parlament, pentru că votam împreună cu familia mea politică. Prin mijloace bugetare putem atinge uh, necesitățile numind dezvoltare Uniunea Europeană este un dominator major, însă sunt mai sceptic în legătură cu metoda prin care putem ajunge la egalitatea de gen prin mijloace bugetare. Nu știu dacă aceste probleme pot fi rezolvate prin buget. Și aveți dreptate, am votat pe aceste probleme împreună cu familia mea politică. Vă mulțumesc. Din partea liberalilor și democraților are cuvântul acum doamna Jensen. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Am mari speranțe pentru comisarul desemnat care va avea o sarcină extrem de dificilă în ceea ce privește revizuirea la jumătatea intervalului și având în vedere perspectiva financiară europeană. Parlamentul are o influență limitată în ceea ce privește veniturile, aspect pe care l-ați menționat pe scurt în introducere. Este o chestiune extrem de complexă legată de reduceri și excepții. Domnul președinte al Comisiei noastre a încercat să prezinte sugestii care ar putea să fie utile pentru statele membre în acest sens. Și aș vrea să știu dacă sunteți dispus să relansați o discuție detaliată pe această chestiune și care eh, este perspectiva dumneavoastră cu privire la acest proces în ceea ce privește resursele proprii. Mulțumim, doamne Jensen, pentru această intervenție și pentru cuvintele amabile. Domnule Lewandowski, două minute. Îmi amintesc situația uh, președintelui nostru care a avut probleme când a vorbit despre impozitare și acesta a fost un semn cu privire la faptul că Europa probabil nu e gata pentru o nouă formă de impozitare, fiindcă acest lucru ar putea să dăuneze legăturii cu cetățenii, contrar impresiei care ar putea exista. Trebuie să respect toată activitatea făcută în uh, Parlament. Revizuirea trebuie să aibă în vedere toate aspectele, inclusiv resursele proprii. Suntem obligați să prezentăm o nouă propunere pentru noua perspectivă financiară și pentru a face acest lucru în mod adecvat, trebuie să luăm în considerare toate rapoartele eh, elaborate de domnul Lamasur să contactăm uh, parlamentele naționale și să avem o discuție mai largă. Există neajunsuri în aranjamentul actual, evident. E vorba de excepții, excepții care sunt contradictorii spun acest lucru pentru a-l respecta pe domnul președinte, de aceea am uh, intervenit și în franceză. Deci este ușor să pui un diagnostic, dar este mult mai greu să găsești o soluție rezonabilă. Rezonabilă pentru că e nevoie de unanimitate și există și suveranitatea fiscală a statelor membre. Acest lucru este fezabil din punct de vedere politic, dar uh, mai dificil din punct de vedere fiscal în ceea ce privește resursele proprii. E nevoie de acest criteriu al fezabilității politice și ce trebuie să încercăm noi este să îmbunătățim lucrurile, poate în două etape, așa cum s-a recomandat în diversele rapoarte ale Parlamentului. În aceste documente, rapoartele lui Alain, putem găsi toate lucrurile care sunt fezabile în această etapă, în ceea ce privește perspectiva financiară și revizuirea. Mulțumesc, doamna Jensen. Un minut. That, uh... Știm că această discuție va fi legată de discuția cu privire la viitorul PAC. Se discută acum mult despre schimbarea PAC, astfel încât să se facă plăți pentru binele public în ceea ce privește siguranța alimentară, bunăstarea uh, animalelor. Uh, ați putea să vă bazați pe studii care există în acest moment. Parlamentul European a pus pe picioare un pilot proiect în acest sens în 2009 pentru a face o anchetă, pentru a uh, iniția studii în acest domeniu, dar nu s-a întâmplat nimic. Așadar vreau să vă întreb, dumneavoastră, ca și comisar, ați putea să vă asigurați că îndepliniți uh, dorințele autorității bugetare și să faceți ceva în domeniul acestui proiect pilot. Mulțumesc, domnule Lewandowski, un minut. For you is enough. Din respect pentru dumneavoastră, este suficient să spun da, cu siguranță voi uh, lua în considerare această idee. PAC este în schimbare acum, nu mai are aceeași proporție din buget uh, pe care avea în 80, era 70-80%, acum va fi undeva pe la 33% la sfârșitul perspectivei financiare actuale, dar este zona cea mai criticată a politicii noastre comune. Acum, avem nevoie, cred eu, este opinia mea personală, cred că nu avem nevoie de o renaționalizare a politicii agricole comune, pentru că acesta însemna sfârșitul politicii comune. Dar am avea nevoie de mai multă modulare pe uh, bază voluntară, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să își canalizeze asistența pentru agricultură în mod voluntar. Uh, E important să păstrăm totuși uh, o parte a politicii pentru uh, dezvoltare rurală, pentru zonele rurale din Europa. Sigur, Comisia este pe deplin conștientă de măsura în care acest uh, domeniu este cel mai criticat, cel mai criticat domeniu al politicii comune. Euh, c'est maintenant le groupe des Verts, c'est Madame Durand, je crois. Vă mulțumesc. Chiar acum, în numele grupului Verzilor, doamna Duron. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, bun venit, domnule Devandovski. Prima întrebare privește rezultatul consultării făcute de comisie în legătură cu revizuirea bugetului. Schimbarea climatică a fost uh, considerată prioritatea principală, după aceea competitivitatea și energia. Vreau să vă întreb dacă intenționați să mențineți schimbarea climatică ca prioritate de ordin 1 și pentru că din uh, declarațiile dumneavoastră am, aveam impresia că competitivitatea este mai importantă pentru dumneavoastră. De asemenea, în domeniul politicii agricole, ați răspuns în parte. Aș dori să vă întreb cum vreți să orientați ajutoarele directe și uh, dacă le veți menține pe bază voluntară. După părerea mea, trebuie ca acestea să fie mai uh, uh, obligatorii. Uh, de asemenea, 2020, strategia Comisiei Europene, ce legătură faceți acolo în, între strategia 2020 și calendarul bugetar? Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Bineînțeles că discutăm uh, problema încălzirii globale în context diferit acum, ținând cont de ceea ce se întâmplă afară. Însă, în ceea ce privește angajamentele din bugetul comun, mm, nu este vorba de cele 2,4 miliarde de euro, eh, ci despre 150 de milioane de euro care trebuie găsite în bugetul comun și datorită și Parlamentului care a crescut eh, programele relevante orizontale cu 50 de milioane în 2010, avem anul 2010 sub control. Însă trebuie să găsim fonduri suplimentare pentru 2011 și 2012. Nu se știe cum vom finanța problema climatică în 2013. Și în viitor, dacă aceste probleme trebuie să fie finanțate din bugetul comunitar sau trebuie să se înființeze un departament special. În ceea ce privește agricultura, bineînțeles, sunt uh, uh partizanul unei abordări bottom-up și să ne și să, de utilizare a uh, know-how-ului local. Însă, în uh, politica agricolă există o politică deja de, uh, de ecocondiționalitate care nu mai este deja voluntară. Pentru că apare de asemenea problema diferențelor între uh, diversele părți ale Europei. Programul 2020 trebuie să uh, fie revizuit. Uh, vor fi priorități uh, și va urma o revizuire ca urmare a acestor priorități politice. Vă mulțumesc, doamna Durand, doamna Trupel. Second question. Uh, I do it in German. Am să vorbesc în germană. Moment zugehört habe. După ce v-am ascultat, acum, domnule Lewandowski, aș dori să vă întreb care este înțelegerea dumneavoastră în ceea ce privește rolul dumneavoastră de conducere politic. Avem această conferință de la Copenhaga, care a eșuat, și știm că și politic, și uh, din punct de vedere economic și bugetar, trebuie ca în următorii ani să avem niște rezultate uh, mult mai bune din punct de vedere ecologic, dar trebuie să avem și rezultate economice mult mai bune. Deci trebuie să combinăm cele două domenii de politică, ceea ce înseamnă că și dumneavoastră trebuie să aveți o poziție foarte clară în ceea ce privește combinarea lor. Și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că uh, poziția rezervată pe care ați prezentat-o până acum aici este într-adevăr ceea ce are nevoie comisia și nu mai degrabă uh, un, uh, o persoană mult mai hotărâtă care să ducă mai departe uh, Uniunea Europeană în acest domeniu. Mulțumesc, domnule Lewandowski, are un minut. European Union as such. Ce nu-mi place la Uniunea Europeană sunt angajamentele politice prost fundamentate. S-a întâmplat cu angajamentele în domeniul schimbărilor climatice de la Copenhaga. Trebuie să se ia o decizie politică care să fie fundamentată și apoi finanțată. Decizia politică luată a fost sub așteptările tuturor la momentul acela. În ceea ce privește strategia 2020, uh, chestiunile de mediu sunt de primă prioritate în cadrul acestei strategii. Pentru dimensiunea bugetară, inclusiv pentru revizuire, aceste chestiuni sunt de primă importanță. Problema este că avem prea puțin timp între revizuire, care ar trebui să aibă loc cândva în iulie după adoptarea strategiei 2020, și chestiunile climatice din această strategie sunt prioritatea numărul, numărul 1. De aceea, ar trebui să se vadă niște consecințe clare. Nu mă refer aici la slogane, ci mă refer la chestiunile clare legate de dimensiunea bugetară. Uh, pour le grup... Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Băgros nu este aici. Domnul Eping are cuvântul un minut. Een vraag in het uh, Nederlands stellen. Uh, en dat gaat over de... Mulțumesc. Eh, vreau să vorbesc despre resursele proprii. Am vorbit despre aceste resurse proprii acum câteva minute și ați spus că, în principiu, aveți o abordare prudentă. Însă, cum rămâne cu fiscalitatea europeană? aveți alături de dumneavoastră un mare partizan a fiscalității europene. Domnul Van Rompuy a spus că trebuie să fie posibil să se găsească o soluție, uh, având în vedere și respectarea mediului. Și aș vrea să știu dacă sunteți pentru sau împotriva unui acord uh, în acest sens. Mulțumesc. Domnul Lewandowski, două minute. Avem o mare uh, Uh, revizuire și țările de jos și Austria vor analiza această chestiune fiscală a domeniului resurselor proprii. Ce trebuie să respectăm este, în primul rând, chestiunea deciziei unanime la nivelul Consiliului în ceea ce privește resursele proprii și apoi uh, suveranitatea fiscală a statelor. De aceea e nevoie de soluții fezabile din punct de vedere politic Există candidați pentru impozitare pentru creșterea rolului resurselor proprii. Doamna Schreier are o propunere din 2004 în acest sens. Avem uh, și alte propuneri în acest sens și există un set de candidați uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, niște propuneri foarte interesante ca bază pentru resursele proprii. Însă trebuie să analizăm lucrurile din perspectiva simplității, a neutralității fiscale și din punct de vedere al costului colectării acestor impozite. Deci nu exclud uh, chestiunea resurselor proprii, dar uh, eu uh, aș favoriza o abordare în două etape. Să schimbăm sistemul Acum, uh, în prezent, contra, suntem în um, contradicție cu spiritul tratatului de la Roma în ceea ce privește uh, chestiunea resurselor proprii. Mulțumesc, domnule Ping, doriți să luați cuvântul? Nu. Vă mulțumesc un împărat roman s-a spus că banii nu au miros. Și uh, va trebui să hotărâm dacă au o culoare sau nu. În numele grupului GUE, domnul Michel Porteș, un minut. Signor prezident, signor candidatul... E... Eh, Vă, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Am auzit că se vorbește despre resursele proprii în trei feluri diferite. În primul rând apare problema unanimității în al doilea rând, apare problema că nu rămâne niciun fel de posibilitate de a crește aceste resurse proprii. Și a treia perspectivă era că vor exista atacuri asupra tranzacțiilor financiare. Să fie o impusă o anumită taxă asupra tranzacțiilor financiare. Eh, de însă și atât președintele Sarkozy cât și Gordon Brown au uh, susținut o asemenea taxă de tip Tobin. Întrebarea mea este de ce, dat fiind că uh, s-a schimbat opinia liderilor Uniunii Europene, de ce aveți o pos- poziție împotriva acestui tip de taxă? Nu este vorba de uh, uh, unanimitate. Este vorba de problema, opinia dumneavoastră personală, domnul Lewandowski. Mm. Nu este adevărat. Eu sunt destul de deschis, eu sunt deschis, am fost foarte deschis în procedurile de uh, discuție a bugetului în legătură cu orice idee nouă, însă trebuie să fie respect, respectate și alte criterii. Uh, taxarea um, tranzacțiilor financiare este doar una dintre opțiuni și până acum chiar și domnul Tobin nu a susținut-o în mod complet. complet. Uh, de asemenea, și persoane din conducerea Băncii Centrale Europene uh, au respins această idee. Eu însă rămân deschis să examinăm această idee în momentul revizuirii financiare care va urma. Atunci vom fi obligați să propunem metode noi și uh, să nu continuăm neapărat uh, modelul actual. Aceasta a fost concluzia Consiliului din decembrie. Însă criteriile sunt clare, simplicitate, neutralitate fiscală și costul de colectare să fie redus. Eu rămân pe aceeași poziție, sunt deschis oricăror opțiuni de alternative de resurse proprii. Acestea există deja, chiar și în uh, think tank-uri Acestea iau în considerare foarte multe alte criterii. Vă mulțumesc, domnul Portaș. Un minut. O a doua întrebare, domnule președinte. Întrebarea coeziunii. Nu neapărat a coeziunii teritoriale, ci și a celei sociale. Cu toții suntem de acord că coeziunea teritorială este importantă, însă nu este suficientă vom avea nevoie de politici semnificative în domeniul coeziunii sociale care nu există acum. Domnule comisar desemnat, veți fi dispus atunci când vor fi discutate următoarele perspective financiare, veți fi dispus să se creeze un fond european suplimentar pentru sistemele de securitate sociale mai slabe din Europa. Domnule Lewandowski, eu respect uh, bugetul integral al Uniunii Europene. Am avut și anumite probleme cu agențiile și cu tot cu o serie de uh, fonduri independente. Eu știu că Parlamentul este pentru bugetizarea fondului pentru dezvoltare. Uh, apare și întrebarea dacă trebuie să se creeze un fond special pentru schimbarea climatică sau dacă acest lucru trebuie finanțat în continuare din bugetul comunitar. Eu voi respecta aranjamentele exterioare și nu voi construi vehicule financiare suplimentare care pot fi bugetate în exteriorul bugetului. Dacă creăm uh, non-stop tot felul de alte structuri în afara bugetului, mi se pare că pierdem controlul asupra integrității bugetului. Poziția mea este să găsim un loc în interiorul bugetului pentru aceste fonduri speciale. Aceasta este poziția mea de acum. Vă mulțumesc. Ar trebui să ia cuvântul acum reprezentantul EFD, însă parcă doamna Marta nu este aici, nici domnul Morgantini. În ceea ce privește membrii neafiliați, doamna Vertman nu a putut să participe la această reuniune. Domnul Van der Stump nu este nici el aici. Așadar, propun să dăm cuvântul doamnei Kohlmeier pentru a beneficia de dreptul de replică al domnului Gariga, pe care nu l-a folosit domnul Gariga. Doamna Kohlmeier, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, vreau să pun următoarea întrebare referitor la politica clădirilor. Dumneavoastră, ca nou comisar, sunteți pregătit să utilizați, să ne informați uh, timpuriu cu privire la politica de planificare în domeniul clădirilor și astfel încât să nu existe în comisia noastră niciun fel de întârzieri uh, atunci când vine vorba de a lua atitudine, a lua poziție față de uh, noile inițiative imobiliare. Aceste uh, inițiative trebuie să fie prezentate în timp util, astfel încât noi să putem să planificăm uh, și să asigurăm bugetul necesar pentru această politică imobiliară. Mulțumesc, domnule Vandovski, aveți un minut pentru a răspunde. Uh, uh, Mulțumesc. Acest lucru se găsește în declarația comună. E parte a uh, negocierilor de conciliere din noiembrie un acord uh, care se referă la o viziune pe termen lung în ceea ce privește politica imobiliară, politica clădirilor. Această politică a fost una care a avut loc uh, într-un mod uh, puțin incoerent, uh, se făceau diverse achiziții, în ultimul moment, în momentul în care ele deveneau imperios necesare. De aceea, dorim acum o strategie uh, clară pe termen lung care să profite de sinergiile între Comisie, Parlament, Comisie și Parlament și celelalte instituții atunci când se fac achiziții în străinătate, în state din afara Uniunii Europene. Este, aceasta este o cerință a Parlamentului European care există de multă vreme, astfel încât preferința să fie acordată achizițiilor și nu închirierilor în cadrul acestei strategii pe termen lung. Pot să vă spun că voi putea să furnizez informații cu privire la imaginea de ansamblu uh, acumulate, informații acumulate de celelalte instituții și pot să vă pun la dispoziție. Mulțumesc! Nous allons passer maintenant... Pentru a varia puțin lucrurile, o să trecem acum la întrebările reprezentanților Comisiei pentru Control Bugetar. Timp de 35 minute, președinția va fi asumată de domnul Magistris, președinte al Comisiei pentru Control Bugetar. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Aș vrea să-l salut și pe domnul comisar desemnat Lewandowski. Înainte de a da cuvântul reprezentanților grupurilor politice din comisia noastră pentru acest interval stabilit, aș vrea să prezint eu, în calitate de președinte al comisiei, câteva dintre subiecte. Am citit cu mare atenție răspunsurile dumneavoastră și aș vrea să ne clarificați modul în care dumneavoastră intenționați să găsiți un echilibru între simplificarea pentru o mai bună eficientă a sumelor alocate care sunt regulile necesare pentru elimina riscurile și posibilitatea de fraudă și cum vreți să simplificați lucrurile fără a elimina normele clare care ajută la lupta împotriva fraudelor și cum uh, intenționați să interveniți asupra acestui risc de eroare tolerabil. Am văzut că ne-ați spus foarte exact că urmați linia publicării beneficiarilor fondurilor europene. Intenționați, de asemenea, să îi faceți public și numele celor care încalcă normele existente. Care va fi atitudinea dumneavoastră cu privire la statele care în mod repetat încalcă normele existente în ceea ce privește uh, fondurile europene? Ego, signor comisar. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Nimic nu este mai complex decât simplificarea normelor financiare. Lucrurile stau uh, după cum urmează și colegii mei, uh, doamna Cresler și ceilalți, cunosc foarte bine acest lucru. Regulamentul financiar din 2002 a fost un răspuns la situația existență. A fost un efort de a simplifica lucrurile în 2006, regulament care este în vigoare din ianuarie 2007. Evident, acum există trei revizuiri anuale ale regulamentului financiar și Comisia are niște obiective foarte ambițioase de a introduce nu doar conceptul unui risc de eroare tolerabil, dar de a introduce și noi instrumente uh, de potențare financiară în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și pentru parteneriatele public-private. În ceea ce privește riscul de eroare tolerabil, acesta este un concept care vine de la Curtea de Conturi evident, însă ar trebui să fie descompus în componentele sale pentru a avea în vedere uh, natura complexă a politicilor din domeniu. E vorba despre cercetare. Aici există probleme legate de birocrație cercetare, transport și energie, cred că vor intra în prima rundă și ar trebui să fie gata până la jumătatea lui 2010. Deci trebuie să diferențiem între birocrația aceasta pentru diferite politici. Și cred că lucrurile sunt foarte bine enumerate în alineatele regulamentului financiar existent. Uh, Sigur, trebuie ca lucrurile să fie ajustate la tratatul de la Lisabona. cum am spus, să fie mai ușor de utilizat acest regulament financiar, dar există și un uh, obiectiv foarte ambițios stabilit de comisie în 2005 și anume să primească prima declarație de asigurare pozitivă. Mulțumesc. Are cuvântul acum Uh, domnul Ita, un minut. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissio ehdokas Lewandowski. Domnule președinte, domnule comisar desemnat, domnule Lewandowski, vreau să vă întreb ceva în legătură cu fondurile structurale. Din toate fondurile structurale legate de finanțare, cel puțin 11% au fost utilizate într-un mod neregulat, ceea ce înseamnă că acest domeniu al bugetului funcționează doar parțial și ineficient. Sunt atât de multe nereguli încât este o foarte mare problemă și acest lucru se vede în multe state membre. La doi ani după publicarea planului de acțiune pentru fondurile structurale, nu există încă rezultate, ceea ce sigur că duce la îngrijorare și la îndoiel cu privire la funcționarea în bune condiții a acestui plan, program financiar. Ce vă veți face pentru a vă asigura că toate aceste nereguli vor fi rezolvate? Cum putem să utilizăm mai bine banii în acest domeniu? Mulțumesc! Domnul Lewandowski, două minute. Mulțumesc! 11% este un, uh, un procent de eroare care nu poate fi tolerat, nu e admisibil. Acesta este rezultatul evaluării politicii de coeziune, dar ar trebui de asemenea să luăm în considerare îmbunătățirea dintre 2004 și 2008 și în procedura de descărcare din anul 2008 este reflectat un oarecare progres, nu doar în raportul Curții de Conturi, ci și sunt subliniate și progresele cu privire la reducerea volumului total al erorilor cu privire la utilizarea bugetului. După cum știți dumneavoastră și toată lumea, problema cu coeziunea este faptul că ea este o politică gestionată în măsură de 80% de către statele membre în această guvernanță pe mai multe niveluri. Este în principal responsabilitatea statelor membre obiectivul ambițios de a avea o declarație certificată de oficiile naționale de audit din statele Uniunii Europene încă nu a fost atins. Nici nu este foarte realist să ne așteptăm să îl îndeplinim în viitorul apropiat. Aici avem problema diferenței de standarde între statele membre. Și de aceea există o, solicitate, o solicitare care mi-e foarte cunoscută de a arăta cu degetul pe cei vinovați, de a um, publica numele statelor membre care uh, încă nu reușesc să gestioneze așa cum trebuie politica de coeziune. Această inițiativă însă nu are susținere în Consiliu și eu uh, sunt uh, oarecum uh, aș fi oarecum la mijloc. Știu că Parlamentul dorește publicarea listei beneficiarilor fondurilor europene, dar și a celor care Uh, le utilizează în mod incorrect. Problema este mai ales aceea a statelor federale. Multe astfel de state au probleme cu, cu declarațiile de asigurare naționale. Moment. Domnul Liber, dacă vreți să răspundeți, pe scurt, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. O altă chestiune importantă e legată de agricultură și a fost deja menționată. În raportul de activitate al DG Agri este evident că erorile în politica de agricolă comună din 2007 au fost de 1 0,58%. Este o diferență foarte mare între țări. În Finlanda este doar 0,8%, în Germania 0,3%, în Spania 0,6%. Dar există și alte țări unde aceste cifre sunt total diferite. În Bulgaria, procentul este mai mare de 13%, în uh, România 2,5%. 12,5%. Nereguli, ceea ce înseamnă că sistemele de control nu funcționează cum trebuie și sancțiunile impuse de către comisie, prin care se pot uh, îngheța fondurile sau uh, recupera fondurile, pare că nici acest mecanism nu funcționează. Prego, signor comisar, per un minut. This was already a piece of uh, blame and shame. Deja uh, ați uh, spus numele unor state membre și ați arătat cu degetul, însă acest lucru este normal. Există o diferență de implementare între aceste state, în unele este 0,3%, cum ar fi în Germania, și în alte state mai mult de 10%. Însă întrebarea dumneavoastră duce la concluzia că există standarde diferite în diversele state membre. Și că ar fi alte standarde în sistemul juridic. În legătură cu recuperarea sumelor, lucrurile se îmbunătățesc. S-au recuperat 2,8 miliarde de euro anul trecut. Deci vă rog să vă amintiți că nu tot ceea ce este numit eroare este, înseamnă că este fraudă. Poate să fie o vorba de o eroare formală și uh, de aceea insist asupra percepției publice că eroarea nu este același lucru cu frauda. Unele cazuri sunt la Olaf, dar nu doar unele dintre ele. Vă mulțumesc. Domnul Geier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lewandowski, cum puteți să ne asigurați că uh, rămâne, uh, politica externă rămâne una comunitară și nu devine una interguvernamentală? Cum vă propuneți să uh, promovați și să asigurați transparența instituțională și să uh, integrați uh, în mecanismul financiar acest nou serviciu pentru acțiune externă? Grazie, signor Comisar. Vă mulțumesc, domnule comisar. Două minute aveți la dispoziție. Uh, sistemul de acțiuni externe este cel mai vizibil în procedura de follow-up a intrării în vigoare a strategiei de Lisabona. Este vorba de o instituție sui generis care își gestionează propriile resurse administrative și cheltuieli. Acum, problema reală pentru regulamentele financiare este să găsim un aranjament pentru regulamentele financiare pentru a integra cheltuielile operaționale într-o secțiune a bugetului Comisiei. În același timp, rămânând o altă instituție pe partea administrativă, însă în ambele sensuri responsabil în fața Parlamentului. Aceasta este problema. Oricare ar fi soluția, administrarea, uh, gestionarea administrativă care trebuie introdusă până la sfârșitul lunii aprilie, înseamnă că toate cheltuielile administrative, uh, descărcarea de buget va fi în fața Parlamentului. Deci Parlamentul este responsabil. Dacă vrem să facem ca tratatul de la Lisabona să fie vizibil, trebuie să avem acest sistem, acest serviciu de acțiuni externe, dar Resursele umane trebuie să vină de la Comisie, de la Consiliu și de la delegațiile externe ale Comisiei. Domnule Gher, doriți să uh, interveniți din nou? Un minut. Din... Dați-mi voie să mai pun o întrebare. Uh, cu privire la întrebarea pusă de colegul Itele. Într-adevăr, uh, este o chestiune complicată. Nu e vorba doar de simplificare. Dumneavoastră uh, ați uh, utilizat termenul uh, user-friendly, uh, mai ușor de înțeles, mai ușor de utilizat. Cred că este o chestiune de etichetă. Obiectivul nostru trebuie să fie ca aceste declarații naționale de gestionare din partea statelor naționale să fie corecte, să le primim și să le putem utiliza în procedura bugetară. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Domnule comisar, aveți un minut. Eu mă bucur să uh, am o poziție uh, în conformitate cu restul poziție, cu poziția restului comisiei. Sigur că e foarte bine să ne dorim să avem din partea statelor membre aceste documente, dar e nevoie de voință, în primul rând, și de certificare din partea serviciilor naționale de audit ale fiecărui stat membru, cu toate diferențele care există în, uh, între ele în Uniunea Europeană. Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnul Ceațimarcachis, un minut. Bandovski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lewandowski, comisia noastră, Comisia pentru Control Bugetar, are sarcina de a verifica dacă uh, cheltuielile au fost făcute așa cum trebuie, dacă nu există nereguli acum avem un nou punct uh, important. Nu doar vrem să verificăm dacă totul a fost corect, ci vrem să verificăm dacă banii au fost folosiți în mod eficient. Un control după uh, uh, ce s-au făcut plățile este unul bun, dar este cam târziu. Uh, ar trebui să avem deja un control timpuriu în momentul în care se decid plățile. Ar trebui să vedem dacă acestea sunt uh, eficiente, dacă merită făcute. Cum veți putea dumneavoastră să vă clarificați poziția față de statele membre atunci când considerați că există o cheltuială care nu are sens, pentru că s-au făcut foarte multe cheltuieli de acest fel. În al doilea rând, cum vă veți înțelege cu colegii dumneavoastră, cei uh, Um, care sunt responsabili de fondurile regionale, fondurile agrare, s-a văzut clar în comisia trecută că comunicarea nu a fost suficient de bună între acești comisari. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți două minute pentru a răspunde. Punctul de pornire în discuția referitoare la neregularități trebuie să fie ceea ce s-a stabilit în procedura de descărcare de gestiune pentru 2008. Este dificil să introduci criteriul eficienței, fiindcă, uh, prin natura sa, este o chestiune subiectivă. De aceea este mai bine să verifici lucrurile din punct de vedere oficial, dar uh, aceasta este natura regulamentului financiar. Trebuie să ia în considerare nu doar nevoia de simplificare, de o mai ușoară utilizare, ci și uh, cuantificarea trebuie avută în vedere. Însă aici lucrurile sunt mult mai dificile dar aici avem revizuirea trianuală care urmează, în care s-au acumulat foarte multe comentarii și remarci din partea diferitelor instituții ale Uniunii Europene. A avut loc un fel de consultare publică în acest sens în octombrie anul trecut, cred, și au fost peste 200 de amendamente propuse pentru regulamente financiare, multe dintre ele venind, desigur, din partea beneficiarilor, care cer mai degrabă degrabă simplificare și nu introducerea de criterii suplimentare. Mulțumesc, domnul Ceați Marcachis, un minut. Then, uh... Aș dori să insist puțin. Statele membre au această obligație, tocmai să vorbit despre a arăta cu degetul pe cei vinovați. Uh, sunteți pregătiți să faceți acest lucru? Pentru că în trecut acest lucru nu a fost făcut, iar atunci când a fost făcut, a dus la o îmbunătățire a situației. Întrebarea este, ce este pentru noastră mai eficient, ce este mai important pentru eficiență, infrastructură sau cercetare și inovare? Domnul comisar, vreun minut. Domnule comisar, un minut. Am început această rundă de publicare a numelor, uh, așa că nu mă voi abține. Sigur, e bine ca acest lucru să se întâmple pe o bază bilaterală. Comisia a enumerat o serie de nereguli și a spus care va fi centrul atenției noastre, lucru foarte cunoscut. N-am înțeles a doua întrebare referitoare la prioritățile. Vă refereați la uh, riscul de eroare tolerabil? Uh, Evident, cercetarea este o prioritate pentru îmbunătățire. Uniunea Europeană declară teoretic doar că vrea să crească fondurile pentru cercetare, dar nu face acest lucru, din păcate. Și în um, bugetul um, revizuit pentru 2010, 1A a fost o reducere, de fapt. Deci este un semnal că ceva nu este în regulă cu proiectele din domeniul cercetării. Mulțumesc. Nimeni nu vrea să ia cuvântul din partea verzilor și trec mai departe. Dacă cineva de la verzi vrea mai târziu, să ia cuvântul poate. Acum în numele grupului conservatorilor. Îmi cer scuze din partea verzilor are cuvântul acum doamna Trupal. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre simplificare cum să facem simplificarea, cum să îmbunătățim lucrurile și aș vrea să știu dacă uh, sunteți dispus să spuneți statelor membre că trebuie să dea declarații naționale cu privire la îmbunătățirea uh, gestionării finanțelor pe care o fac la nivel național. Mulțumesc, domnule comisar, două minute. Mă tem că ar fi mai ușor să facem un raport cu privire la modul în care noi îmbunătățim lucrurile uh, decât uh, declarația de asigurare a statelor membre. Am răspuns la o serie de întrebări referitoare la nereguli și am spus că suntem într-o perioadă foarte specială, cu două runde a simplificării. Există și uh, propunerea eliminării cofinanțării, dar Comisia nu a acceptat acest lucru. Suntem într-un moment de criză și acest lucru este foarte relevant atunci când discutăm uh, regulamentele financiare și doamna Gressler știe acest lucru. Dar în orice caz vor fi două runde de simplificare. Uh, preplăți, sume forfetare, pentru a face lucrurile mai ușor de utilizat, mai ușor de înțeles în ceea ce privește granturile din politica, din instrumentul de uh, coeziune. Aceste două tendințe însă sunt oarecum conflictuale. Noi trebuie să încercăm să facem lucrurile mai ușoare. Există și problema creditorilor bancare și noi trebuie să încercăm să facilităm lucrurile pentru toți beneficiarii, având în vedere atitudinea noastră anticriză, însă, pe de altă parte, există uh, presiune pentru a îmbunătăți managementul sau gestionarea financiară. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în revizuirea trianuală pe lângă aceste instrumente pentru parteneriate public-private și trebuie să avem în vedere și introducerea conceptului riscului de erare tolerabil care să fie introdus în regulamentele financiare. În orice caz, trebuie să nu uitați că ne aflăm într-un mediu extraordinar deosebit creat de criză și există multe așteptări în ceea ce privește simplificarea la nivelul plăților. Mulțumesc. Domnul Trupel, un minut, dacă doriți să interveniți. Uh, Aș dori să revin la această problemă. Sunteți cu, suntem cu toții de acord că nu vrem mai multă birocrație sau mai multe hârtii. Este vorba de un angajament și un spirit politic de a îmbunătăți gestiunea finanțelor. Știți că 80% statele membre sunt responsabile de acest lucru. Întrebarea este cum să facem statele membre să acționeze într-un spirit comun? Cum să avem cele mai bune modele pentru a le putea să, a putea să le determinăm să își îmbunătățească uh, aceste mecanisme. Este vorba de schimbarea gândirii politice în, statelor membri, în statele membre. Vă rog, domnule Lewandowski, un minut. Acest lucru este important pentru Europa de Est. Date fiind tot felul de plângeri înregistrate, accesul la fondurile europene a fost un exercițiu major de acces la fondurile europene a fost ceva nou care ținea de îmbunătățirea calității administrative în statele, în noile state membre, care era vinovată pentru multe nereguli. Însă eu încerc să fiu pozitiv. Am uh, observat o îmbunătățire a cunoașterii în legătură cu programarea financiară în legătură cu controlul intern, în legătură cu gestionarea financiară. Și acest lucru a fost uh, a ținut de absorpția fondurilor. Aș ruga vechile state membre să vadă uh, partea pozitivă și anume o revoluționare a gândirii și a viziunii administrative în noile state membre. Vă mulțumesc. Domnul Cernețchi. Do komisarza z Polski pytanie po polsku oczywiście. E, chciałbym... E... Voi pune o întrebare în poloneză domnului comisar desemnat din partea Poloniei. În primul rând, aș dori să vă felicit în legătură cu remarcile introductive și răspunsurile acordate până acum, care în calitate de coordonator pentru grupul meu în, în Comisia de Control Bugetar, aș dori să vă pun următoarea întrebare. Unde credeți că există deficiențele majore în ceea ce privește pierderile de fonduri europene? Și cum credeți că aceste uh, pierderi ar trebui să fie remediate în următorii 5 ani. A doua întrebare pe care v-aș pune este ce fel de planuri aveți și cum vedeți costurile extinderii uh, suplimentare a Uniunii Europene pentru a include țările balcanice. Vă mulțumesc, două minute. Da, este vorba de un exemplu ideal când doi politicieni sunt în partide opuse în statul lor, dar înaintează spre același obiectiv la nivel european. Am spus uh, multe despre eșecurile um, actualului sistem de implementare bugetară. Există două domenii în care sistemul lasă de dorit, în primul rând coeziunea, unde apare cel mai mare număr de nereguli și, în al doilea rând, afaceri externe. Acestea sunt cele două domenii în care trebuie făcute eforturi semnificative pentru a opri uh, pierderile. Cu toate că multora le place să gândească că administrația este o sursă de pierderi, de fapt, administrația uh, necesită un, o proporție mică a finanțărilor comunitare. Dacă privim audit, rapoartele de audit, se vede acest lucru foarte clar. Și dacă comparăm acest lucru cu alte părți ale bugetelor, al bugetului, administrația are o prestație foarte bună. În legătură cu extinderea, întrebarea cea mai clară de aici, o întrebare care poate fi pusă la fel de bine și Parlamentului European, este problema Turciei. Turcia ar primi în jur de 60% din fondurile adresate unor state candidate sau în stadiu de preaderare. Apreciez finanțarea care merge spre statele care vor să fie candidate, însă această întrebare nu trebuie să primească un uh, răspuns în 2010. O întrebare suplimentară, domnul Cernetski. Vă mulțumesc pentru acest răspuns interesant și diplomatic totodată. Um, cheltuielile administrative sunt comparabile cu uh, cheltuielile pentru afaceri externe și această proporție cred că ar trebui să se schimbe. Cred că aceasta este responsabilitatea dumneavoastră. Aș dori să spun că vă țin pumnii și sper că veți avea un mandat foarte eficient. Domnule Lewandowski, un minut. Vă mulțumesc. Titlul 5 este puțin mai sus decât titlul 4. și titlul 4 uh, corespunde domeniului de competență al doamnei Ashton, care este audiată chiar acum. 45 de milioane de euro pe timp de șapte ani pentru Serviciul de Acțiuni Externe European. Vă mulțumesc, domnul Tsundegar, în numele grupului GUE acum este aici sau nu? Există cineva din partea GUE? Vă rog. Muito obrigado. Uh, nós temos estado aqui a falar. Uh... Mulțumesc. Am tot vorbit despre eficiență, să corectăm, să reducem pierderile, să reducem neregulile. Dar există și un alt factor legat de eficiență. Și anume, să iei deciziile politice corecte cu implicații bugetare. Cred că știți că multe dintre liniile bugetare au fost uh, subiectul unor acorduri ad hoc între diverse interese, unele conflictuale. Credeți că atunci când discutăm despre următoarele perspective financiare, financiare credeți că am putea să ne gândim la perspective financiare cu bază, de la, de la bază zero, o regândire totală a acestora. Mulțumesc, domnule comisar de semnat, aveți două minute pentru a răspunde. thinking about future. Ne gândim la viitor și la viitoarele perspective financiare și ar trebui să ținem cont de lecția trecutului. Aceasta ne învață că cu cât mai repede, cu cât mai timpurim timpuriu decidem asupra priorităților politice, cu atât este mai bine. Problema pentru viitor, una dintre multele probleme, este aceea de a găsi orientarea cheie. Ar putea să fie vorba, de exemplu, de um, acțiune în domeniul climei, dar trebuie să fie un element cheie. Toate pachetele de până acum au avut un punct cheie de orientare. De exemplu, piața uh, comună, pachetul de lor, apoi Uniunea Monetară pentru cel de-al doilea pachet de lor. Apoi, uh, Comisia Prodi s-a axat pe extindere cu tot felul de uh, sentimente conflictuale și contradictorii. Uh, Agenda Lisabona a fost uh, punctul uh, focal al primului pachet uh, Barroso și acum trebuie să vedem cum putem să găsim un punct de orientare, un punct cheie în jurul căruia să ne uh, concentrăm deciziile și prioritățile politice. Acest lucru a fost inițiat în cadrul procesului de revizuire, dar revizuirea a avut loc târziu. decizia de a delega uh, revizia următorului colegiu al comisarilor a fost o decizie înțeleaptă. Dar, dat fiind faptul că domnul Barroso dorește ca strategia 2020 să fie acceptată ca o prioritate politică și se va face acest lucru aproape sigur, vom avea revizuirea cel mai devreme în luna iulie. Astfel este calendarul priorităților din punct de vedere politic. Ceea ce înseamnă că mai există foarte puțin timp până la următ viitorul cadru financiar multianual, unde vom avea poate o, vom avea, vom avea o extindere, dar în orice caz toate aceste probleme trebuie rezolvate. Mulțumesc. Doriți să răspundeți? Puteți. Aveți încă un minut la dispoziție. Aproveito porque a, a resposta de, de senhor... Da. Răspunsul dumneavoastră mi se pare util, domnule Lewandowski. Dar eu mă întrebam, gândindu-mă că ne apropiem de calendarul acesta pentru perspective financiare, de ce să nu utilizăm procedura de revizuire pentru a extinde până în 2015-2016, uh, astfel încât să avem niște perspective financiare complet noi. Domnule comisar, un minut. Mă uh, tem că puneți această întrebare uh, și în ceea ce privește extinderea. Cred că extinderea este una dintre soluțiile la problema de a face asocierea între mandatul Parlamentului și durata perspectivelor financiare. Ideea mea era uh, aceea de a extinde mandatul Parlamentului la șapte ani această idee nu a fost acceptată, după cum știm. Avem această perioadă de 5 ani acum, înscrisă în tratate, ca perioada minimă. Prelungirea acestei perioade va fi probabil discutată, dar ea nu este singura modalitate de a uh, Uh, face această corelare între mandate. Dar această propunere uh, este clar că uh, are o majoritate din ce în ce mai mare în Parlament. Mulțumesc! PFD. Păi, domnul Andreas pare că nu. Altcineva din partea grupului uh, EFT? Dacă nu, domnul Erenhausen este aici. Dacă nu, se pare că am încheiat în intervalul alocat, chiar cu un minut mai repede. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, sunt foarte impresionat de modul în care membrii Comisiei pentru Control Bugetar și președintele acestei comisii au respectat regulile stabilite și sunt convins că acum membrii Comisiei Buget vor dori să facă exact același lucru. Dau cuvântul acum în numele PPE-ului domnului Böge și domnul Lewandowski știe că uh, este oarecum uh, încolțit sau blocat din punct de vedere geografic între acești doi succesori. Comisar, ja, als unseren Ausschussvorsitz. Da, domnul comisar desemnat a fost președintele comisiei noastre, dar uh, l-am cunoscut foarte bine și în cooperarea mea pe Uh, domeniul nostru de competență. Competența dânsului în munca parlamentară este una asupra căruia nu mai am niciun fel de întoială. Noi amândoi am văzut foarte clar cum în perioada grea, în 2006, întreaga comisie nu a fost suficient de fermă pe poziție în, uh, pentru a-și fundamenta și a-și promova propriile inițiative. Și de aceea am avut la momentul respectiv probleme. Așadar, vreau să întreb cu privire la punerea în aplicare a consecințelor bugetare ale tratatului de la Lisabona. Când credeți că vom putea să utilizăm uh, resursele de care avem nevoie pentru punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, când credeți că vom putea să discutăm și să integrăm uh, propunerile noastre? Și în al doilea rând, oare această revizuire intermediară nu cumva este momentul potrivit pentru a vedea dacă avem nevoie de o extindere a cadrului financiar multianual și de a vedea dacă nu avem nevoie de o mai mare flexibilitate a instrumentelor, să nu lăsăm aceste decizii pentru perioada de după 2014. Mulțumesc, domnule Lewandowski, aveți două minute. Reimer Böge m-a ajutat să uh, învăț, după ce am venit în Parlamentul European în 2004, am învățat uh, practic. În ceea ce privește adaptarea la noua situație creată de tratatul de la Lisabona, este o chestiune nu doar tehnică. Suntem, uh, vom avea în uh, viitorul apropiat un calendar pragmatic, în conciliere, s-a uh, convenit acest lucru pentru a avea o procedură uh, de tranziție ușoară, în timp ce așteptăm uh, transpunerea dreptului primar în regulamentul juridic cu privire la perspectivele financiare și în acordul interinstituțional. Îmi dau seama că aceste două documente sunt esențiale. Există consultări interne în comisie, se consideră că aceste documente sunt necesare în continuare. După avizul conform al Parlamentului, Consiliul elaborează uh, acest regulament și acordul interinstituțional ar trebui să dea ocazia uh, să vedem cum putem să avem mai multă flexibilitate a instrumentelor existente, fond de solidaritate, fond de globalizare și celelalte instrumente. Avem aici niște marje foarte reduse în perspectivele actuale. Spuneam în introducerea mea că aș dori să utilizez pârghiile superioare pentru utilizarea bugetului. Pentru că nu putem să luăm în considerare toate uh, necesitățile suplimentare cele apărute. Uh, exercițiul 2006 este unul pe care, un exercițiu financiar pe care aș vrea să-l uit. Mulțumesc! Reimer? Nu, nu mai dorește să ia cuvântul. Mulțumesc! Doamna vicepreședintă, Iuta Haug, aveți un minut. Mulțumesc! foarte adesea, uh, știți uh, subiectul meu preferat, agențiile. Agențiile nu cad din cer, nu, noi le înființăm prin acte legislative. Domnule comisar, cum apreciați dumneavoastră situația actuală? Sunteți uh, de acord cu unii dintre colegii dumneavoastră și unii dintre colegii mei că agențiile independente sunt parte a administrației europene și care ar trebui să aibă un rol, oare ar trebui ele prin rolul lor, să slăbească rolul de punere în aplicare al Comisiei Europene? Dacă da, atunci să-mi explicați puțin mai mult despre punctul dumneavoastră de vedere și dacă nu, atunci cred că sunteți de acord cu mine, avem nevoie de mai multă eficiență, nu doar în ceea ce privește agențiile, ci în ceea ce privește toate serviciile comisiei. Și dacă nu, să-mi spuneți, vă rog, nu credeți că ar fi oportun să stimulăm uh, legiuitorul european să uh, privească puțin mai atent această structură interinstituțională, structura instituțională, cea care cuprinde și agențiile și să încerce să uh, creeze un cadru mai clar al agențiilor pe viitor. Mulțumesc, domnule Lewandowski, aveți două minute. Crearea unor agenții descentralizate, uh, agenții de reglementare, a fost o dezvoltare ad hoc în momentul în care a fost nevoie de agenție, aceasta a fost înființată în 2004. Uh, am avut o evaluare de impact a agențiilor create atunci. În ceea ce privește dimensiunile bugetare pentru viitor, ar trebui să nu avem decât o adaptare uh, la inflație în ceea ce privește agențiile cred că n-ar trebui să fie mai mult de 40 de milioane de euro costuri suplimentare pentru trei agenții noi pentru supravegherea piețelor financiare. Acestea sunt consecința crizei financiare și uh, au fost înființate conform concluziei, concluziilor grupului de la Rozier. Uh, deocamdată nu știm foarte clar care sunt uh, parametri și în ce măsură comportamentul și gestionarea uh, acestor uh, agenții uh, urmărește niște parametri clari. În comunicarea Comisiei de anul trecut, ca o monitorizare a activității lor, grupul interinstituțional, un grup interinstituțional a fost înființat, uh, doamna Haug, uh, dată fiind uh, natura intereselor Uh, dânsei este în acest grup, uh, Inga Gresle, Ann Jensen. Uh, acest grup se va reuni pentru a îmbunătăți ceea ce numim noi deficiențele de gestionare. Dar în ceea ce privește complicarea bugetului, una dintre concluzii din partea Parlamentului este aceea că una dintre modalitățile de a face bugetul european mai flexibil este de a reduce numărul de titluri. De exemplu, una dintre mod- modalități de a flexibiliza bugetul. Dar aceasta, sigur că este împotriva complicării bugetului și introducerii de noi subtitluri. Mulțumesc. Je donne la parole monsieur Alvaro. Îi dau acum cuvântul domnului Alvaro, vicepreședinte al grupului liberalilor stimate domnule comisar desemnat. Uh, domnule, domnul Barroso a uh, subliniat două priorități majore uh, combaterea crizei financiare și economice și a doua, cercetarea și dezvoltarea. În ambele suntem implicați ca Comisie Bugetară. În legătură cu combaterea crizei economice și financiare, aș dori opinia dumneavoastră personală ca și uh, Uh, comisar în ceea ce privește Fondul European pentru Globalizare. A avut succes, este un mecanism real de finanțare și cofinanțare și în ce fel putem să îl apropiem de o linie bugetară în viitor și care va fi temeiul juridic în, într-un asemenea caz. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, aș dori să știu data la care va avea loc revaluarea intermediară a, a celui de-al șaptelea program cadru, cum se vor utiliza, uh, când se vor evalua rezultatele obținute din partea uh, finanțările noastre și când va începe pregătirea pentru programul 8. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Bineînțeles că Fondul pentru Globalizare a fost uh, înființat pentru a răspunde la anumite temeri înainte de referendumul francez și nu ca răspuns în fața crizei economice. Însă acum trebuie să, să joace un asemenea rol. Este vorba aici și de ocupare. Noi discutăm fondul de globalizare și regulile Uh, cazul faimos în care Dell a fost transferat din Irlanda și a primit fonduri pentru acest lucru. De asemenea și susținerea publică pentru noi întreprinderi în Polonia. Mi s-a părut uh, importantă modificarea fondului pentru globalizare, care a trebuit să reducă numărul de redundanțe necesare aplicării unui asemenea fond. Există și alte dispozitive pentru ca acest fond să fie mai disponibil, însă aceste lucruri sunt în mare măsură discreționare. Și primul venit este primul servit. Există mai multe nivele ale Europei, inclusiv uh, industria de construcție de nave. În orașul meu natal, Gdansk, care încă nu au reușit să găsească modalitatea de acces la fondul de globalizare. A fost uh, un, o, o greșeală pentru că au existat concedieri de mai mult de 10.000 de persoane, însă noi trebuie să găsim în următoarea perspectivă financiară loc pentru mai multe mai multă flexibilitate acest lucru trebuie să fie plaza, plasat într-un acord interinstituțional. În ceea ce privește uh, cercetarea și dezvoltarea, trebuie să urmeze o altă întrebare, pentru că, din păcate, nu mai am timp. Da. Dacă obiectivul fondului de globalizare ar fi, a fost să facă globalizarea populară în Franța, acest lucru a eșuat total. Domnul Alvaro are însă dreptul la o replică. Vă mulțumesc. Este bine că avem aceste întrebări suplimentare. Bineînțeles că uh, fondul de globalizare este un lucru în legătură cu care există multe întrebări. Însă aș dori să vă întreb și cum vedeți fondul social european din care sunt scoși, scoase fonduri pentru a fi introduse în alte uh, altele. Însă acum veți avea și ocazia să răspundeți la întrebarea în legătură cu dezvoltarea, cercetarea și dezvoltarea. Domnul Lewandowski, dar trebuie să răspund în legătură cu cercetarea. Aceasta se uh, referă la disponibilitatea procedurilor. Însă avem avem două lucruri de anunțat în uh, bugetul viitor. ITER unde perspectiva de finanțare ar putea să fie mai mare decât ne putem permite. Și al doilea proiect este Galileo. Acestea sunt cele două greutăți pe lângă celelalte probleme mai mici care apar în bugetul viitor, în domeniul cercetării. Vă mulțumesc. Doamna Trupel din partea verzilor. Yes, um, I would like um, to come back. Aș dori să revin la intervențiile dumneavoastră în Parlament în trecut, domnule Lewandowski, în care spuneați că protecția mediului uh, nu ajută redresarea economică. Dacă aceasta continuă să fie poziția dumneavoastră, acest lucru va avea un impact asupra planificării următoarelor linii bugetare. Și acum se pare că lucrurile stau exact invers și că reușim foarte inteligent să combinăm durabilitatea, tehnologiile verzi, cu crearea de noi locuri de muncă și cu redresarea economică. Aș vrea să știu dacă sunteți dispus să vă schimbați opinia pe acest subiect. Mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Felicitări pentru pregătirea pentru această întâlnire. Într-adevăr, am menționat această chestiune a unei țări construite pe carbon, pe emisii de carbon. Este vorba de țara mea. Polonia este o țară pro-europeană cu o problemă mare care are legătură cu această luptă împotriva încălzirii globale peste 90% din electricitate este generată prin emisii de carbon. Sigur, aceasta este și o mare oportunitate, lucru pe care l-ați subliniat foarte corect. Însă este în parte cofinanțată în cadrul planului de redresare pentru noile tehnici de stocare a gazelor, a carbonului. Și, uh, da, există o schimbare în poziția mea și sunt de acord că industria ecologică este una dintre cele mai mari promisiuni pentru viitorul Europei. E vorba de o industrie care crește, care se dezvoltă din eforturile de protecție a mediului în viitor. Deci înțeleg și eu acest lucru acum, pentru că e evident și în țara mea că există niște rezultate concrete a eforturilor făcute pentru respectarea standardelor europene. Cum am spus, energia este generată cu cărbune. E vorba de o resursă naturală pe care o avem noi, dar este o tehnologie învechită. Și există și alte oportunități Există procesul de gazeificare, uh, este o lecție pe care am învățat-o cu toții și compatrioții mei și, într-adevăr, sunt de acord că este o oportunitate. Mulțumesc! Grupul francez Total inaugurează primul proiect pilot în circumscripția de unde vin eu pentru captarea și stocarea carbonului. Această audiere um, a necesitat prezența mea și de aceea n-am putut fi prezent acolo. Doamna Duron, dacă doriți să interveniți. Da, domnule comisar desemnat, uh, dumneavoastră ne-ați spus că ați lucrat în ceea ce privește reformele portoare în Polonia. Și în acest sens am citit și declarațiile dumneavoastră anterioare în ceea ce privește concurența. Uh, care este perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește concurența dintre ajutoarele de stat, subvențiile de stat și sectoarele liberalizate? Deci intervenția în ceea ce privește ajutoarele de stat, din perspectiva concurenței, având în vedere că se urmărește restructurarea anumitor sectoare și aș vrea să știu care este perspectiva dumneavoastră cu privire la ajutoarele de stat și cum credeți că acest lucru poate fi integrat la nivel european. Domnule Lewandowski, aveți un minut. Nu cred că în acest sens uh, puteți găsi un laborator mai bun decât țara mea care a fost afectată în ceea ce privește industria navală. Avem trei mari șantiere navale și am fost uh, afectați de uh, legile în ceea ce privește concurența din Uniunea Europeană. Am fost de acord cu raționamentul acestei legi a concurenței și anume că nu poți să ai o poziție competitivă bazată pe ajutor venit din fonduri publice. Că acest lucru nu este acceptabil, fiindcă în acest caz am avea o denaturare a concurenței și nu ar putea fi vorba de o concurență în adevăratul sens al cuvântului. Însă, putem înțelege lucrurile și a înțelege înseamnă a ierta este să înțelegem, deci, că este foarte dificil ca într-o perioadă foarte scurtă de timp să treci de la niște structuri industriale um, bine stabilite la unele noi. Acest lucru a trebuit să fie făcut și Doar așa am reușit să echilibrăm situația la nivelul șantierilor navale din Polonia. Domnul Pavescoval tocmai a sosit, dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul un minut, domnule Coval. Dziękuję, bardzo. poruszyć... Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, aș dori să vorbim puțin despre politica externă a Uniunii Europene. Ați putea să ne spuneți care este opinia dumneavoastră cu privire la finanțare? Cât din buget ar trebui să fie alocat Serviciului de Acțiune Externă? Este un, e o noutate adusă de Lisabona, dar este un domeniu important. Aș dori să știu ce părere aveți despre finanțarea parteneriatului european. Este un domeniu important, însă, dacă suntem sinceri, nu au fost alocați suficienți bani pentru acest domeniu în uh, anii, uh, pentru toți anii de desfășurare a acestui proiect. Ați putea să ne spuneți care este poziția dumneavoastră în referitor la această chestiune și unde vedeți uh, sursele de finanțare pentru parteneriatul estic? Pentru ca noi, în Uniunea Europeană, să putem să uh, concurăm cu uh, implicarea rușilor în acele țări. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Capitolul 4, relații externe, este cunoscut ca fiind uh, o pacoste, un subiect foarte delicat uh, în negocierile trecute, care a creat multe dificultăți în negocierile cu privire la bugetul anual în trecut. Aici avem cel mai mare număr de noi sarcini care nu sunt incluse în bugetul uh, anual pentru un anumit an. Nu doar uh, serviciul pentru acțiune externă, fie că e vorba de Kosovo, de Palestina, există necesități de finanțare care trebuie uh, să fie îndeplinite. Parteneriatul estic a fost la început uh, definit ca un uh, obiectiv, dar nu i s-a alocat, uh, nu i s-au alocat fondurile necesare. În politica de vecinătate avem 6 milioane de euro pentru parteneriatul estic. Dar aceștia nu sunt niște bani noi, nu vin din surse noi. Sunt bani care sunt proveniți din realocarea marjelor. De acolo vine acești 6 milioane de euro. Așadar, consider că din moment ce avem de acoperit o zonă geografică extinsă, trebuie să utilizăm acești bani în mod înțelept. Dacă dorim să alocăm mai mulți bani pentru aceste inițiative, atunci avem nevoie de bani proveniți din afara bugetului comunitar. În 2010-2011 nu prea avem marjă de manevră, pentru că nu avem multe fonduri. În uh, capitolul 4 nu avem deloc marjă de manevră. Nu putem să creștem dintr-o dată uh, sumele de bani uh, puse la dispoziție în acest capitol. Însă o utilizare înțeleaptă a banilor este un domeniu în care poate dumneavoastră știți mai multe. Domnule Coval, doriți să puneți o întrebare suplimentară? Nu? Dau cuvânta doamnei Mirailova Немски. Da, благодаря много, господин председател. Уважаеми господин Левандовски. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Lewandowski, domnul Lozovici deja a pus întrebarea pe care vreau să o pun, însă aș dori să vă întreb și eu altceva. Ați spus că Comisia va revizui în mod urgent eh, regulamentul financiar pentru noul serviciu extern european. Aveți cumva un calendar indicativ în acest sens și în al doilea rând v-aș întreba cum vedeți rolul dumneavoastră ca comisar în dialogul cu Parlamentul și Consiliul în domeniul politicii, politicii comune de securitate, externe și de securitate. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, pentru a nu repeta foarte mult ceea ce am spus în legătură cu eh, serviciul extern european. Va fi o revizuire rapidă, uh, contrar punctului 17 din rezoluția recentă a Parlamentului rezoluție în legătură cu bugetul pentru 2010, care cerea ca toate problemele care țin de revizuirea financiară să fie revizuite într-o în cadrul de revizie trianuală a perspectivelor financiare. Însă nu se referă la aceste revizii rapide. Însă dacă vrem să uh, înființăm acest serviciu până la sfârșitul lunii aprilie, trebuie să avem o revizuire rapidă a regulamentelor financiare, uh, indiferent de ceea ce părere are, ce părere are doamna Inge Gresle în legătură cu acest lucru și cunosc foarte bine poziția doamnei Gressler. Însă aceasta, aceasta trebuie să fie o instituție independentă din punct de vedere al regulamentului financiar. Trebuie să fie responsabilă pentru cheltuielile administrative, însă operațiunile trebuie să fie în paralel cu uh, Uh, și chiar acum doamna Ashton uh, răspunde chiar la acest lucru. Însă, trebuie să existe un control uh, și ca aceste fonduri să facă parte din fondul comisiei. Însă, ca instituție, va fi pe deplin responsabilă în fața Parlamentului în ceea ce privește descărcarea bugetară. Vă mulțumesc. Domnul Calfin, vicepreședinte din partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc. Atunci când privim resursele bugetare ale Uniunii Europene, acestea nu sunt suficiente pentru finanțarea economiei europene în urma crizei. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să facă totul pentru a maximiza eficiența acestor resurse și o direcție posibilă ar fi creșterea implicării Băncii Europene de Investiții și în linie politice directoare, domnul Barroso cere o examinare a acestor uh, împrumuturi în instrumentele actuale. Care este limita de implicare a Băncii Europene de Investiții? Nu vă preocupați de faptul că domnul Barroso are speranțe nerealiste în legătură cu această bancă. Ce părere aveți de in, inițiativele în domeniul cercetării, cum ar fi TNT, și ați fi dispus să introduceți noi instrumente pentru a permite accesul la financiar, la uh, finanțe, chiar dacă domnul Barroso a cerut să nu fie înființate noi instrumente. Domnule Lewandowski, în legătură cu răspunsul bugetului comunitar la criza economică, acesta este planul de redresare Uh, finanțarea acestui plan de redresare este destul de modestă și vine destul de târziu, mai puțin decât uh, pachetul de stimulare care au, pachetele de stimulare care au fost uh, introduse în unele state. Pentru mine, ceea ce trebuie să fie menționat de asemenea este disponibilitatea în general a fondurilor europene și de asemenea decizia de a avansa mai mult de 6 miliarde de euro în domeniul co- co- coeziunii a fost un mecanism anticriză. În ceea ce privește rolul băncii de investiții, acesta crește și chiar pentru a crește capitalizarea băncii de investiții și capacitatea sa de creditare a IMM-urilor. Noi suntem un fel de intermediar, după cum știți, însă există o obligație legală uh, ca uh, intermediarii să nu profite în urma um, um, acestor împrumuturi. Există o obligație contractuală, un mecanism prin care putem spune că volumul de credite 75 de miliarde de euro pe an, este, valorează mai mult de 200 de miliarde de euro datorită acestui efect de pârghie. De aceea mă gândesc la noi instrumente financiare care să extindă posibilitățile bugetului european. Vă mulțumesc. Am înțeles pe de altă parte că domnul președinte Barroso l-a însărcinat pe domnul Camdesu, fost director, să facă o propunere în legătură cu felul în care Banca Europeană de Investiții ar putea să contribuie mai mult la uh, investițiile în afara Uniunii. Vreți să luați din nou cuvântul? Dacă rolul băncilor, Băncii Europene de Dezvoltare va crește, nu cumva veți lua măsuri pentru a nu se crea un buget paralel, pentru că dacă punem accentul pe prea multe instrumente financiare paralele, inclusiv în sectorul financiar, atunci uh, ar apărea riscurile unui buget paralel și susțineți uh, creșterea transparenței și introducerea acestor fonduri în bugetul principal. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, un minut. Aceasta este una dintre opțiuni. Să vedem uh, Banca Europeană de Investiții ca un fel de FMI pentru zona euro sau pentru Europa. acesta ar fi un rol mult mai mare decât cel pe care îl are acum această bancă de investiții. Însă, în mod oficial, trebuie să se introducă și granturile din bugetul comunitar. Este vorba de bani publici și controlul cheltuielilor publice. Există o anumită cultură în unele state membre. Avem o problemă. Uh, parteneriatele public-private nu uh, funcționează în Polonia din cauza problemelor care țin și de fraudă, care reprezintă un exercițiu dificil uh, într-un stat care construiește un nou tip de administrație civilă. Dacă vrem să extindem aceste capacități, trebuie să folosim instrumentele financiare și Banca Europeană de Investiții este unul dintre aceste instrumente. Vă mulțumesc. Trecem la domnul Gotmanis. Un minut. Mulțumesc. Aș vrea să îl întreb pe domnul Lewandowski cum se încheie perspectiva pentru fondurile structurale 2000-2006. Uh, termenul limită pentru fondul social și 4,45 uh, de miliarde nu au fost atrase de statele membre. În loc de o realizare de 95, avem doar, la 100 avem doar 92,8%. Termenul pentru fondul de coeziune este, uh, se încheie anul acesta și s-ar putea să rămână încă 16 miliarde. Deci aceste 4,45 vor crește, ceea ce înseamnă că statele membre nu au făcut ceea ce trebuia să facă. Întrebarea este, care este părerea dumneavoastră? Cum ar fi trebuit să fie folosiți acești bani sau cum trebuie să fie? Pentru alte nevoi, pentru globalizare și așa mai departe? Sau să fie dați înapoi statelor membre? Nu ne este clară opinia dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. O întrebare foarte exactă. Aveți două minute, domnule Lewandowski. Angajamentele sunt cunoscute în afară de toate cerințele existente uh, care au fost îndeplinite, putem spune că nu ne-am îndeplinit obiectivele pentru aceste politici. Evident, principala resursă care mai rămâne din aceste credite angajate rămâne în politica de coeziune. Nu pot să mă angajez acum într-un sens sau altul. Este o problemă foarte cunoscută, evident. Reciclarea banilor este un exercițiu foarte dificil, având în vedere situația de criză și deficitele bugetare în zonele nete de plăți din Uniunea Europeană. Deci avem fie reciclare, fie de angajare. și evident este și posibilitatea de a crește anumite limite de plată, însă vă rog să nu uh, vă așteptați la un angajament clar din partea mea acum, din colegialitate. Nu pot să spun exact cum ne vom gândi să rezolvăm această problemă cunoscută și bine analizată. Mulțumesc, domnul Godmanis, un minut. O a doua întrebare în ceea ce privește criza, Comisia a crescut plățile uh, pentru fondurile de coeziune. Totuși, ar putea să rămână o problemă cu Regii și Cobu. Există un proiect și oamenii întreabă, având în vedere problemele băncilor și bugetelor naționale, să se, deci problema sau sugestia să se minimizeze cofinanțarea. Și întrebarea este, având în vedere că va exista o presiune destul de mare 24% din plăți au fost realizate până în octombrie, dar există mari diferențe între țări. Și întrebarea este, care este atitudinea dumneavoastră, având în vedere această presiune mare și băncile nu vor da credite, guvernele nu au bani pentru cofinanțare, veți crește plățile în avans sau uh, UE va prelua cel puțin pentru 2 ani uh, uh, toate plățile. Mulțumesc, domnul Lewandowski, un minut. există această deangajare în două faze. Pe de o parte e vorba de disciplină financiară, dar pe de altă parte se creează probleme. Nu m-aș întoarce la ideea de a elimina complet cofinanțarea, uh, având în vedere poziția deja asumată de Consiliu. Și cred că această misiune este una imposibil de realizat. Nu putem repeta acest exercițiu. Mai bine ar fi să ne concentrăm pe plățile în avans și pe celelalte precauții luate de comisie în două runde. A fost prima rundă din 2008 și a doua rundă din 2009 cu privire la modul de a crește disponibilitatea fondurilor de coeziune, tocmai ca instrument de combatere a crizei. Deci haideți să ne concentrăm pe ce este fezabil și acceptabil din punct de vedere politic. Mulțumesc. În orice caz, atâta vreme cât bugetul comunitar va fi finanțat așa cum se întâmplă în prezent, uh, în Franța avem o expresie, spunem că e câinele care își urmărește coada. Statele finanțează bugetul și întrebarea este dacă um, aceste politici trebuie finanțate din bugetul național sau comunitar. Din punct de vedere politic, e un subiect foarte vast și va trebui să îl abordăm împreună. Un mic intermezzo acum, Comisia Agricolă și Comisia Regii au solicitat uh, posibilitatea de a pune întrebări și salut pe domnul De Castro, care își reprezintă Comisia și care are dreptul la 5 minute. Îmi cer scuze, știu că este un interval foarte scurt, dar aveți acest interval pentru a uh, pune întrebări și pentru a primi răspunsuri. Deci domnul De Castro pune întrebarea, apoi domnul Lewandowski are două minute și din nou domnul De Castro are posibilitatea să intervină pentru un minut. Domnule președinte. Domnule președinte la masur, vă mulțumesc și în numele comisiei noastre pentru această ocazie. Domnule comisar, dezbaterea privind uh, bilanțul, bugetul comunitar implică și discuția referitoare la politica agricolă după 2013. Adesea se menționează aici o reducere a resurselor. Menționări în acest sens există și în documentele oficiale pe care le-am văzut în ultimele săptămâni. Însă, se dorește o contribuție mai mare a agriculturii având în vedere două situații care sunt foarte importante, și anume cea protecției mediului și a siguranței alimentare. Și de aceea este în contradicție cu reducerea fondurilor pentru agricultură. Și fără o intervenție a PAC-ului, riscăm să cheltuim mai mult dacă ne gândim, de exemplu, la intervențiile naționale din Franța, Germania și uh, Spania și se creează denaturări pe piețele interne au crescut cheltuielile în acest sector și au depășit 120 de miliarde în 2009, mai ales datorită creșterii resurselor destinate plăților anticiclice. În Statele Unite, se folosesc aceste fonduri pentru 2 milioane și jumătate de agricultori. Și în Uniunea Europeană acest numere sunt mult mai mari. Și atunci, domnule comisar, vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la acest subiect al viitoarelor resurse pentru politica agricolă comună. Uniunea Europeană alocă agriculturii sub 1% din cheltuielile publice totale, mult mai puțin decât uh, fac Statele Unite. Mulțumesc. Domnul Lewandowski, două minute. Mr. President, Domnule președinte, aveți dreptate. Contrar uh, a ceea ce se crede, cheltuielile pentru agricultură sunt mai puțin de 1%. De fapt, undeva ar undeva pe la jumătate de procent. Aceasta este o politică pur comunitară și cauzează probleme în unele state membre datorită discrepanței între plățile directe. Este uh, un domeniu care a scăzut de la 75% din buget până la 30, în, în anii uh, 80 uh, la 33% acum. Eu mă aștept acum uh, la un fel de preelaborare a politicii agricole, cum s-a întâmplat în 2002, pentru uh, perioada 2007-2013 a existat un acord faimos între Franța și Germania cu privire la viitorul politici agricole comune. Și astfel de a politicii are loc și acum, cred eu. Pentru că în uh, capitala lui Alain Lamassur, există și vor urma, de asemenea, întâlniri ale miniștrilor agriculturii și majoritatea acestora vor face uh, un lobby bine organizat, ceea ce din nou este contrar părerii comune. Pentru că mai mult de 20 de miniștri din diverse state membre sunt în favoarea continuării politicilor agricole. Este o parte a modelului de viață european. Totuși, ar trebui să modificăm această politică și una dintre modificări este ecocondiționalitatea. Aceasta vizează chestiunile de mediu și canalizarea banilor pentru aceste domenii. Modularea probabil că ar trebui să fie și ea o parte a pachetului pentru agricultură. Dar uh, nu pot să-mi imaginez să eliminăm uh, să renaționalizăm uh, acest domeniu al eforturilor comune europene, nici în ceea ce privește chestiunile bugetare. Mulțumesc! Si, eh, un minut. Domnule președinte, aveți un minut. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru acest răspuns și pe baza ceea ce ați spus, vă întreb, dumneavoastră, sunteți de acord să spuneți că această renaționalizare ar duce la denaturarea concurenței? Mulțumesc! Je vous remercie. Monsieur Lewandowski. Yes, the answer. Domnule Lewandowski, da, răspunsul meu este da, a fost unul dintre argumentele pe care le-am utilizat în disputa împotriva renaționalizări. Este o chestiune complexă de cofinanțare a agriculturii și a politicilor de coeziune. Este o, o chestiune complexă de utilizare de asemenea a Fondului pentru Dezvoltare Regională, dacă acesta ar trebui să facă parte din politicile de coeziune teritorială, cum s-a întâmplat înaintea perspectivei financiare actuale, sau dacă ar trebui să fie parte din uh, alineatul 2, din capitolul 2, politica agricolă. Modulare da, renaționalizare aici am de obiectat. Si, nu remercions Vă mulțumesc. Îi mulțumim domnului președinte De Castro pentru prezența sa și pentru întrebări. Între timp, doamna Hübner, care prezidează Comisia Regională, ni s-a alăturat și are dreptul la un minut, uh, doar o sing- un singur minut, și vă putea să pun o întrebare suplimentară de încă un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi pune întrebarea în engleză. În răspunsurile scrise la întrebarea 4, spuneți că va fi necesar ca bugetul viitor să fie să pună accentul pe următoarele probleme, competitivitate, schimbarea climatică și energie. Reforma din 2006 a politicii coeziunii a pus accentul exact pe aceste uh, provocări, competitivitate, schimbarea climatică, uh, risc, uh, energie regenerabilă Întrebarea mea este una scurtă și v-aș fi recunoscător dacă mi-ați explica de ce presupuneți că ceea ce sunt uh, politici tradiționale nu ar face față acestor noi provocări. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski. Uh, vom avea un schimb de opinii în limba engleză. Însă nu este corect ceea ce spuneți și în introducerea mea am spus că nu tot ceea ce este tradițional este și demodat, că trebuie să ajungem la un echilibru între inovație și detectarea uh, părților bune din aranjamentele deja existente. Acest lucru ține și de politica de coeziune și guvernarea multinivel, care a fost gândită pentru mult mai multe lucruri inițial. A fost și o o procedură de învățare prin practică. Există o schimbare a paradigmei atunci când evaluăm politica de coeziune. Însă acest lucru nu ține doar de redistribuire sau de exploatarea potențialului regiunilor, nu doar de eliminarea barierelor, ci și exploatarea potențialului regiunilor. Nu este nimic greșit cu exploatarea acestui schimb de paradigmă. spre o economie ecologică care deja este inclusă în politica Lisabona. Acest lucru nu contrazice noțiunea de coeziune teritorială care apare în tratatul de la Lisabona. Este o noutate în uh, legislația primară a Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Un comentariu suplimentar. Vă mulțumesc că, dacă am înțeles corect, uh, că considerați politica de coeziune o politică modernă. Vreau să vă amintiți de acest lucru atunci când veți uh, facilita adoptarea noi perspective financiare. De asemenea, majoritatea activităților și acțiunilor necesare din punct de vedere al schimbării climatice necesită acțiuni la nivel local și regional. Vă mulțumesc, doamna președinte. Revenim așadar acum la membrii Comisiei Buget și dau cuvântul un minut domnului José Manuel Fernandes din partea PPE. Uh, as alterações uh, clima. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește schimbările climatice, Europa trebuie să-și demonstreze solidaritatea. E păcat că liderii europeni nu au reușit să prezinte ceva pentru consultare în Parlament. Au prezentat acest fond pentru țările sărace pentru aceste chestiuni până în 2020. Dar Europa n-ar trebui să-și uite propria poziție. Prima întrebare. Domnule comisar desemnat, nu considerați că deja, uh, cum ne arată cercetările științifice și programele pilot, nu considerați că Uniunea Europeană și statele membre se tem să piardă din competitivitate dacă vor lua în considerare problemele de mediu? Nu credeți că ar trebui să începem să investim acum și să ne consolidăm programele din acest domeniu? acest lucru va avea cu siguranță un efect asupra cadrului financiar multianual. Mulțumesc, două minute pentru domnul Lewandowski. Cercetarea și cheltuielile publice pentru cercetare au rost dacă ele sunt apoi transformate în niște modele, în niște îmbunătățiri viabile și din punct de vedere comercial. Nu este un scop în sine cercetarea. Uh, rezultatele ei ar trebui să fie utilizate comercial după aceea și aici se află problema. În proporțiile de cheltuieli publice pentru cercetare, nu suntem mult în urma altor țări. Însă ceea ce ne lipsește este implicarea acestui ingredient al sectorului privat care a fost vizibil în cazul eșecului Galileo, care a fost inițial văzut ca un parteneriat public-privat și acum este doar un exercițiu care implică bani publici, care aduce șanse, dar uh, consumă și mulți bani și este un semn de întrebare cu privire la bugetul viitor. Acesta este răspunsul meu cu privire la finanțarea publică a cercetării trebuie să fim atenți nu doar la sumele de bani, ci de asemenea trebuie să creăm un spirit de antreprenoriat, un spirit comercial și trebuie creat și mediul social necesar pentru a transforma rezultatele uh, cercetării astfel încât să crească competitivitatea în economia reală. Dar dumneavoastră ați început cu o altă chestiune, și anume angajamentele noastre față de țările sărace. Și acum, mi se pare că acest lucru a rămas la latitudinea statelor membre să uh, pune la dispoziție 2,5 miliarde de euro anual. Este doar o mică parte din banii, din cei 150 de miliarde disponibili între 2010-2012 din bugetul nostru comun. Mulțumesc. Domnul Fernandes? Nu? Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Francesca Balzani. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte astăzi s-a menționat flexibilitatea de mai multe ori și acest lucru este inevitabil pentru că bugetul are o influență mai mare atunci când este flexibil și există și o asigurare de flexibilitate care nu este suficient de puternică. Acest lucru este clarificat de necesitatea de a răspunde la criza financiară și faptul că nu putem face acest lucru ușor. Dumneavoastră aveți foarte multă experiență. Cum credeți că puteți introduce o flexibilitate mai mare în bugetul european? Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, domnul, două minute. Aceasta a fost una dintre cele mai importante declarații pe care le-am făcut, că ar trebui să introducem o flexibilitate mai mare, care poate fi făcută în mai multe moduri. Unul dintre, doar unul dintre instrumente este flexibilitate și a fost uh, folosit în negocierea părților. Uh, data trecută uh, au fost în jur de 190 de milioane în fondul de flexibilitate pentru anul 2010 Însă ceea ce este bine pentru instrumentul de flexibilitate este că acesta poate fi transferat pentru anul viitor. De aceea, valoarea flexibilității care apare în acest instrument crește și avem și ocazia să exploatăm acest lucru în buget pentru evenimente necunoscute. Uh, nu doar evenimente neprevăzute, ci și cereri bugetare care surprind uneori Comisia sau Parlamentul uh, și pentru care trebuie să găsim elasticitate uh, și o marjă de 200 de milioane de euro nu este, mi se pare prea mare am putea avea un miliard maxim din fondul de solidaritate. Uh, acesta a fost, aceasta a fost una dintre realizările noastre majore în timpul negocierilor uh, perspectivei 2007-2013. Să continuăm să extindem aceste fonduri, să depășim aceste instrumente. Mulțumesc, Francesca. Un minut. Considerați că este prioritar să interveniți, mai ales în ceea ce privește nivelurile maxime pentru rubrice mai problematice? Mă refer aici mai ales la 1A și la 4. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lewandowski. Aveți cuvântul. Am aici un uh, tabel în ceea ce privește aspectele problematice pentru anul viitor. Și în bugetul 2010 avem o imagine foarte clară. 1A are marjă 0, 1D marjă 0, 3A 19 milioane de euro, adică putem spune practic 0. Titlul 4, o marjă de 1 milion. Deci nu avem marje, practic, și lucrurile nu vor crește în anii următori. Uh, și uh, cumva am trebuie să trecem de asta prin intermediul flexibilității. Nu există altă cale. Sigur, întrebarea este cum să fie făcută rectificarea, revizuirea. Acest lucru a fost făcut de mai multe ori. Am revizuit cadrul financiar de mai multe ori dar asta nu este o veste bună, cel puțin nu pentru titlul 2, care este o mare sursă de fonduri. Mulțumesc! Această marjă, aceste marje zero se referă la un răspuns cu cea mai mare substanță, cel puțin în această după masă. Am să dau cuvântul persoanei care a salvat uh, bugetul european. Domnul Dean, un minut are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În răspunsurile dumneavoastră ați spus pe drept cuvânt că tratatul de la Roma dă o altă um, interpretare a resurselor proprii față de cea care există în prezent, având în vedere că era vorba de drepturi vamale care mergeau direct către Uniunea Europeană. Cred că Acestea sunt resurse proprii care provin din bugetele naționale. Pe de altă parte, statele membre au dificultăți la nivel bugetar ca urmare a crizei și de partea noastră se pun din ce în ce mai multe întrebări în contextul tratatului de la Lisabona, care dă mai multe sarcini Uniunii Europene. Deci există un fel de contradicție, cum a spus și domnul președinte. Este inevitabil ca în uh, viitorul apropiat această chestiune a resurselor proprii să fie abordată și rezolvată. Însă, sigur, Comisia trebuie să joace un rol activ și vreau să știu dacă dumneavoastră vreți să vă implicați în mod activ în numele Comisiei pe acest subiect. Mulțumesc, domnule Lewandowski, două minute. Când uh, vorbim despre resursele proprii, uh, întotdeauna ne gândim la la, la Masur, fiindcă uh, domnia sa a fost cel care a început dezbaterea privind revizuirea acestei chestiuni a resurselor proprii. Am menționat deja uh, pe durata acestei audieri faptul că diagnosticul este clar, că sistemul actual este unul complicat. Concluziile Consiliului din 2005 sunt foarte complicate, cu excepții la excepții. Deci ne-am depărtat foarte mult de prevederile tratatului de la Roma și uh, de ideea de bază a resurselor proprii, și anume 75% depinde contribuțiile statului, statelor, lucru care a condus la această mentalitate de vrem, ne vrem banii înapoi la nivelul fiecărui stat. În ceea ce privește diagnosticul, deci este foarte clar. În ceea ce privește propunerile însă, acestea lucrurile nu sunt atât de tranșante. Echipa Barroso a fost pasivă pe subiectul resurselor proprii după experiența comisarului Schreier, care uh, a prezentat propunerile, cele trei opțiuni de propunere, a existat o propunere finlandeză care se îndrepta mai mult în direcția uh, unor contribuții clare ale statelor și existau și enumerări ale posibilelor soluții în uh, rapoartele de rezoluție ale Parlamentului sub influența domnului Lamasur, fiindcă era foarte convingător în acest sens. Și acum, este responsabilitatea mea să răspund în două etape. Revizuirea și uh, propuneri noi. Și sigur, vrem să prezentăm propuneri noi în ceea ce privește resursele proprii, dar propuneri fezabile din punct, uh, fezabile din punct de vedere politic. Asta vreau să facem noi. Sigur, aici este de competența statelor mai mult. De asemenea, pot să-l citesc pe prim-ministrul Brown, care a spus că atunci când am încercat o nouă impozitare am pierdut America. Mulțumesc, dacă domnul Dean nu mai dorește să intervină, am să dau cuvântul domnului Stefan Lefol. Bună ziua, domnule Lewandowski. Vreau să vă pun o întrebare ca urmare a ceea ce s-a spus deja. Ați răspuns ca un bun gestionar și cunoscător al bugetului, însă care este, în fond, sentimentul dumneavoastră în legătură cu nivelul bugetului european, resursele și resursele proprii. Însă ce părere aveți că vom putea avea un buget european redus sau sunteți un comisar care avea nevoie de un buget european puternic pentru a-i da Europei posibilitatea de a fi un actor în domeniul dezvoltării durabile și cercetării, de exemplu. Și aș pune accentul pe politica agricolă. Ați spus uh, politică voluntară, dar fără renaționalizare. Și sunteți un partizan al cofinan- sunteți un partizan al cofinanțării celor doi piloni ai PAC sau nu? Vă mulțumesc. Domnule Lewandowski, două minute. pentru cineva care are un portofoliu bugetar, cu cât mai mare bugetul, cu atât mai bine, pentru că rolul său este mai mare. Însă trebuie să țin cont de realitate și această realitate este una a unei Europe post-criză. Și de aceea încerc să fiu realist. Nu putem să avem aceeași diferență între propunerea inițială a Comisiei din 2004 și rezultatul final al negocierilor în 2006, când am uh, ajuns la uh, rezultatul pentru 2007-2013. Uh, cifra trebuie să fie una mai apropiată. să aș dori să fie poate mai puține amendamente cu asterisc, pentru că acestea necesită o procedură de conciliere de durată după aceea. Noi trebuie să continuăm cu resurse puține în contextul uh, creșterii necesităților. Acesta este paradoxul Europei. Vrem mai mult cu mai puțini bani. Există indexarea bugetului, bugetele cresc, însă, bineînțeles, cheltuielile publice, chiar și fără pachete de stimul anticriză, bugetele la nivel național cresc mai mult decât bugetul european. Însă acest lucru ține mai mult de indexări mici. Și aici este miezul problemei, pentru că întotdeauna este mai ușor să reduci contribuțiile la un buget comunitar decât la un buget național. Acest lucru uh, poate fi pus pe seama demo- opiniei democratice în fiecare stat, stat membru. Eu încerc să fiu realist în legătură cu aceste perspective. Domnule Lefol, o întrebare. Uh, acesta înseamnă că sunteți uh, de partea șefilor de stat prin realism sau vreți să fiți mai ambițios uh, ca și Parlamentul European? O întrebare simplă. Vom vedea în practică acest lucru, presupun. Însă eu aș dori să am la dispoziție resurse mai mari pentru că văd care sunt Uh, provocările și acestea sunt unele majore. Avem angajamente care vor pune probleme de uh, finanțare, ITER și Galileo și alte programe care necesită miliarde de euro, nu milioane. Însă eu voi fi pragmatic. Sunt uh, dintr-un stat care este cel mai mare beneficiar net al uh, cheltuielilor comunitare. Însă acum m-am denaționalizat puțin. Merci. Et donc ça sera... Vă mulțumesc. Deci noi va trebui să decidem dacă cineva care nu este cu noi este împotriva noastră sau dacă cineva care nu este uh, cu noi este totuși de partea noastră. Între timp, am observat că a ajuns uh, cu întârziere doi membri care au fost întârziați din cauza programului avioanelor Doamna Andreasen va pune o întrebare de un minut, domnul Lewandowski va răspunde și după aceea se va mai putea pune o întrebare suplimentară. Doamna Andreasen. Allô yeah. eh, Merci, Monsieur le Président. Eh, je, euh... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns în întârziere. A fost destul de greu să ajung în Bruxelles astăzi. Am următoarea întrebare. În ultimul deceniu, cel puțin, Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene, nu a fost uh, cheltuit în totalitate la finele fiecărui exercițiu financiar. 10-15% din fonduri rămân necheltuite. Și deși acest lucru este ilustrat ca fiind rezultatul unor reglementări complexe, din punctul meu de vedere arată faptul că nu există suficiente analize și consultări atunci când se elaborează bugetul. Cred că cererea trebuie să vină din partea statelor membre și faptul că există regulamente complexe, un regulament complex, nu trebuie să aibă un impact asupra etapei de elaborare. Aș vrea să vă întreb, cum planificați organizarea activității de bugetare și programare pentru următorii ani? Și o a doua întrebare pentru dumneavoastră este ce părere aveți despre Parlamentul European, care are competența de a crește nivelul de cheltuieri uh, la diferite linii bugetare. Mulțumesc, domnule Lewandowski, aveți cuvântul. Mulțumesc. Există două chestiuni aici. Una se referă la angajamente restante, care este logic, având în vedere natura programării și plăților care trec dincolo de perspectiva financiară. Există deci sume mari de astfel de angajamente restante, peste 150 de miliarde de euro și ce este posibil este să se gestioneze legătura dintre plăți și angajamente fiindcă întotdeauna va exista un decalaj. Și a doua chestiune se referă la fondurile necheltuite, adică angajamentele la care s-a renunțat, care este într-adevăr un fiasco de politică. Deci nu e doar o simplă eroare. Partea de fonduri care este deangajată reprezintă un fiasco al politicii respective, pentru care s-au pregătit aceste fonduri și care nu au fost livrate. Chestiunea este cunoscută și a fost discutată de multe ori la nivelul Parlamentului, Comisiei și Consiliului. Dacă singura soluție ar fi revizuirea uh, regulamentului financiar și cred că dumneavoastră trebuie să cunoașteți uh, aceste lucruri mai bine decât mine. Este foarte dificil să modernizezi regulamentele financiare pentru a avea mai puține fonduri necheltuite și în același timp și o birocrație redusă. În ceea ce privește programarea, în viitorul apropiat ar trebui să urmeze aceleași linii colegiul intră foarte târziu în um, acțiune și proiectul preliminar de buget uh, este în faza în care este din acest motiv. În orice caz, e prea târziu să mai facem strategii politice anuale. Mulțumesc! Doamna Andreasen, doriți să mai puneți o întrebare? a doua parte a întrebării mele a fost ce părere aveți de faptul că Parlamentul European uh, va crește anumite linii? Competențele Parlamentului cresc, există procedura de codecizie și există procedura legislativă ordinară, dar nu poate schimba unilateral bugetul. E nevoie de consimțământul celor două brațe ale autorității bugetare și este foarte ușor întotdeauna să găsești voci în Parlament care doresc să crească fonduri pentru politici. De multe ori, Miniștrii de finanțe au însă propriile calcule, fiindcă ei sunt responsabili de contribuțiile naționale, de banii care merg la regiuni. Și de aceea spun că aceste calculele ale miniștrilor de finanțe arată total diferit față de fluxul general de fonduri dintre UE și state, dar asta depășește competențele Parlamentului, chiar și cu noul tratat. Nu se pot face modificări unilaterale. Mulțumesc, doamna Vertman, în numele neafiliaților, un minut. Dankeschön. Äh, auch ich möchte mich entschuldigen. Mulțumesc și eu vreau să-mi cer uh, iertare pentru că datorită, din, din cauza vremii nu am putut să ajung mai repede. Am două întrebări. Prima se referă la fondul pentru ajustare la globalizare. Cum se va asigura că banii vor ajunge la cei afectați? Pentru că n-ar trebui să lăsăm la latitudinea statelor membre acest lucru, ci ar trebui să putem noi să verificăm acest lucru. Și al doilea lucru, s-a vorbit despre politica imobiliară deja. Aș dori să știu cum se va urmări în mod specific coerența acestei politici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lewandowski, aveți cuvântul. Uh, am discutat și despre globalizare și despre politica imobiliară, parțial. În ceea ce privește globalizarea, avem un mecanism și nu putem acum să punem sub semnul întrebării mecanismul și regulile jocului dacă avem niște reguli, atunci putem să le verificăm și să le modificăm, dar nu aceasta este sarcina uh, în momentul în care revizuim acordul interinstituțional rezidual care va exista în viitor. N-aș supraestima fondul de adaptare la globalizare. apreciez eforturile Comisiei pentru a reduce plafonul, pentru a crește disponibilitatea acestui fond în 2009. Acum acest fond este disponibil și ușor de accesat, uh, dat fiind faptul că avem 500 și nu 1000 ca plafon acesta este unul dintre instrumentele foarte utile pentru a flexibiliza resursele noastre limitate pentru a răspunde la uh, probleme neprevăzute și în ceea ce privește politica imobiliară. În afară de Vatican, cred că suntem cel mai mare deținător uh, de clădiri din Europa și prioritatea este acum uh, acordată achizițiilor și nu închirierilor. Avem uh, trei uh, locații pentru agenții și cred că ar trebui să încercăm să găsim o sinergie între reprezentările, reprezent, uh, între instituțiile care reprezintă Comisia Europeană și uh, Parlamentul în statele Um, care nu sunt în, în interiorul Uniunii Europene. Acesta este o strategie pe termen lung în ceea ce privește politica imobiliară, de a coordona cele două instituții. Mulțumesc, domnule Vetman, nu mai aveți alte întrebări? Bine, atunci dau cuvântul doamnei Gresle, Ingeborg Gresle. Mulțumesc ca raportor pentru Uh, regulamentul financiar, îmi vin în minte acum toate problemele care, toate uh, documentele și cerințele, uh, toate aceste norme, foarte, foarte multe norme care trebuie respectate. Prima întrebare. Sunteți pregătit în matatul dumneavoastră să faceți un rezumat ale tuturor regulamentelor financiare specifice pentru fiecare fond? Și a doua uh, întrebare. Ați vorbit despre faptul că sunteți un intermediar uh, um, onest, dar cât de onest puteți să fiți dacă uh, ne dăm seama că există acum un serviciu pentru acțiune externă, dar noi încă nu știm cum va arăta acesta, cum va fi el finanțat. De ce Comisia Europeană uh, renunță la utilizarea propriilor experți? pentru că în momentul în care înființează acest nou serviciu. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Inge Gresle este o autoritate și un punct de referință atunci când discutăm toate modificările și uh, uh, toată istoria trecută a regulamentului financiar. Datorită implicării tale, Parlamentul European a fost mult mai implicat în Uh, această activitate în 2006 decât ar fi putut din punct de vedere formal. Acum avem procedura de codecizie și pe viitor regulamentul financiar cade sub incidența acestei proceduri. Am fost sfătuit înainte de audie să spun cel puțin o dată că încă nu sunt pregătit să răspund la o întrebare. Așadar, uzez acum de această posibilitate pentru a nu răspunde la prima ta întrebare. În ceea ce privește onestitatea mea ca intermediar între instituții, dați-mi măcar o, o șansă. Uh, nu-mi testați uh, bunăvoința și buna credință de la bun început. Uh, această chestiune este una importantă, este un element important de procedură accelerată și când am discutat despre audieri, îi spuneam și uh, baroanei Ashton că ne aflăm uh, în primul moment al primei audieri și deja există un conflict cu o rezoluție a Parlamentului European. Pentru că dacă avem nevoie de acest serviciu de acțiune externă, la sfârșitul lui aprilie, atunci e clar că uh, trebuie înființat într-o procedură accelerată, ceea ce nu este în rezoluție. Dacă însă ne uităm la punctul 17 din rezoluție, ne dăm seama că aici există o oarecare flexibilitate. Nu trebuie să facem toate aceste lucruri cu ocazia revizuirii trienale, dar tu ești un actor principal în discutarea acestor domenii și sunt sigur că numele tău va apărea în continuare atunci când vom discuta aceste chestiuni. Uh, eh, Surian. Vă mulțumesc, domnul Laslo Surian. Például avval a felütésével, hogy... Mulțumesc. Și eu uh, sunt foarte mulțumit de prezentarea uh, comisarului nostru desemnat. Ne-a spus la început cât este de important să ne vorbim limba maternă uh, și cât de important este multilingvismul. Cred că Parlamentul, ca un, unul dintre brațele autorității bugetare dorește să își vadă uh, prioritățile politice oglindite în buget. Există slogane precum securitate, creștere economică, libertate, dar de, as- de asemenea, desigur, schimbările climatice și alte domenii, ca și afacerile sociale. Aș dori să adaug și acest lucru, dar aici statele membre au competența. Multe rubrici ale bugetului sunt subfinanțate. Noile sarcini vor împovăra uh, bugetul și vor fi finanțate în detrimentul politicii de coeziune. Domnule comisar desemnat, vedeți aici o modalitate de uh, reducere a cheltuielilor agricole, date fiind problemele foarte mari care există în acest domeniu în multe regiuni ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Thank you. Mulțumesc. Da, acesta este prima experiență la negocierea bugetului 2010, care sunt marjele și care sunt posibilitățile. Sunteți cunoscut și ca un uh, susținător al multilingvismului și eu am încercat să vorbesc un minut în poloneză, dar doar un minut pentru că sunt o persoană pragmatică și am vrut să facilitez comunicarea ehm, dacă sunt uh, dacă vorbesc în, în limba mea, um, ar putea să apară niște probleme de costuri și beneficii. Și vrem ca toate limbile să fie pe picior de egalitate. Știți, ca raportor, faptul că uh, principala ieșire, în afară de acest capitol 5, a fost politica agricolă fondurile pentru politica agricolă. Uh, aici, chestiunea majoră a fost finanțarea planului de redresare economică. Dar, în mare măsură, pe lângă, uh, spre deosebire de plățile directe, acest Uh, mod de canalizare a banilor pe, către piață este, o, uh, este un mod uh, de utilizare a banilor mult mai puțin previzibil. Am văzut ce s-a întâmplat în sectorul laptelui. Acum prețurile cresc, dar situația a fost absolut disperată în momentul în care s-a negociat bugetul pentru 2010. Deci, sunt precaut și n-aș vrea să vorbesc din start despre reducerea cheltuielilor din capitolul pentru agricultură, pentru că aici este vorba de intervenții pe piață și piața agricolă este o, o chestiune care, pe care nu o înțeleg uh, și funcționarea acestei piețe uh, mă depășește uh, complet. Este una mult mai puțin previzibilă. Mulțumesc! Sidonia Giedelska. Doamna Sidonia Giedelska. Vă mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare în legătură cu bugetul pentru 2011. Mă interesează foarte mult opinia dumneavoastră în legătură cu provocările cu care ne confruntăm. Există probleme procedurale pentru că bugetul 2011 va fi primul adoptat sub tratatul de la Lisabona. Atribuția mea este să văd cum își respectă Uniunea Europeană obiectivele din punct de vedere al politicii externe și de securitate. Vreau să mă asigur de asemenea că va fi o finanțare suficientă pentru politica de coeziune cum va îndeplini bugetul 2011 angajamentele către funcționarii europeni și uh, aș dori să aud și comentariile dumneavoastră în legătură cu proiectul de buget pentru acest an. Domnul Lewandowski, vă mulțumesc de o parte există o procedură. Bineînțeles că nu suntem pregătiți, această procedură trebuie să fie transpusă în acte de legislație secundare în momentul proiectului de buget. Uh, acest proiect a fost făcut îndeplinit în parte, însă avem nevoie de un acord în aprilie în legătură cu Comisia de Conciliere și alte probleme legate de Lisabona, care trebuie să continue cu procedura bugetară. A doua decizie este conținutul bugetului. Bineînțeles, în afara unor intervenții uh, neprevăzute în domeniul uh, politicii externe, trebuie să prevedem încă 75 de milioane de euro pentru centrala Coslodui. A fost o problemă destul de stringentă. Trebuie să mai găsim cel puțin 50 de milioane pentru angajamente climatice din bugetul comunitar. Există și proiectul Copernicus și anumite necunoscute în ceea ce privesc celelalte programe. Acesta este conținutul proiectului de buget care este elaborat acum. Însă, acest lucru ține de procedură. După aceea va avea loc un acord care va fi transpus din legislație soft în legislație secundară a instituțiilor europene. V-am enumerat doar câteva dintre provocările numeroase care țin de conținutul uh, proiectului de buget în ceea ce privește politica externă și de securitate. Știți care este situația. Acum există o codecizie în legătură cu aceste rezerve bugetare și aceasta este problema principală, codecizia pe rezerve. Vă mulțumesc, Sidonia. Ajungem așadar la sfârșitul listei vorbitorilor înscriși. Am respectat în mod remarcabil timpul și mulțumesc colegilor. Grupul PPE și grupul socialiștilor au dreptul la câte un minut fiecare o întrebare suplimentară la care uh, domnul Lewandowski va răspunde într-un minut. Dau cuvântul uh, domnului Vogan timp de un minut. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Hubner a menționat preocupările referitoare la propunerile referitoare la politica de coeziune 2013. Mă întreb dacă ne puteți spune cum vă veți convinge colegii de la Budget și de la Consiliu să nu renaționalizeze politica de coeziune 2013. Sigur, până atunci Multe aspecte bugetare vor fi de rezolvat și ați acceptat acest lucru când ați spus că probabil va fi nevoie de o revizuire a perspectivelor financiare anuale. Și mă întreb dacă sunteți de acord ca acea revizuire să nu includă și aspecte referitoare la prerogativele noastre, nu doar la limite și probabil că va fi nevoie de niște mișcări radicale între titluri bugetare. Mulțumesc titlurile de buget. Domnul Lewandowski. Avem am avut un schimb de vederi între doamna Hübner și președintele Barroso, un schimb de scrisori. Uh, avem multe documente referitoare la coeziune. Știm care este poziția comisarului actual și s-a discutat această chestiune a renaționalizării. Singurul argument pe care eu îl înțeleg este că dacă dorim o concentrare sau o prioritizare a politicii de coeziune, acest lucru se poate face mai ușor de sus în jos și nu de jos în sus. Cel put- dar acesta nu este punctul meu de vedere. Nu este un argument pe care l-aș susține eu. Sunt împotriva acestei abordări și probabil nu ar trebui să se întâmple. În prezent, nimeni nu autorizează um, acest non-paper. Mulțumesc, domnul Lavia. Un minut, nu mai mult, apoi domnul comisar un minut și domnul Aglund va avea de asemenea un minut. Domnule Lewandowski, am auzit faptul că dumneavoastră cunoașteți uh, conținutul acestui non-paper, acestui document care, deși a ieșit pe hârtie cu sigla comisiei, nu și-a găsit paternitatea. Și uh, conținutul acestui document uh, nu este acceptat de dumneavoastră. Am auzit pe durata acestei audieri și faptul că vă opuneți renaționalizării politicii agricole. Prin urmare, putem presupune că această politică va continua să joace o prioritate uh, în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene și întrebarea este dacă cel puțin așa cum am înțeles eu dintr-un răspuns de-al dumneavoastră, considerați că nivelul de finanțare trebuie să fie menținut la fel. Domnule Lewandowski. În ceea ce privește coeziunea, un răspuns rapid. Da. Pentru mine este non-paper. În ceea ce privește chestiunea referitoare la agricultură, este un follow-up între un acord care a fost făcut în 2002. Propunerea este cu o reducere de 33% până în 2013. Am spus deja și cred că în două uh, domenii, coeziune și agricultură, trebuie să luăm în considerare uh, evoluțiile în lumea politică reală și anume uh, statele membre care susțin coeziunea și întâlnirea ministrilor agricultură din statele membre. Dacă este acest număr se va ridica la peste 20, trebuie să fie foarte relevant pentru noi atunci când avem în vedere bugetul. Ultima întrebare. Acum un minut. Aveți domnul Haglund. Mulțumesc pentru flexibilitate, domnule președinte. Aș dori să vorbim puțin mai mult despre programul cadru pentru cercetare și dezvoltare, cel de-al șaptelea program cadru și evaluarea acestuia care este programată să aibă loc uh, în uh, acel moment în care se face și evaluarea intermediară. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, perioada uh, perfectă și care ar trebui să fie uh, măsura în care să fie revizuit acest uh, program. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lewandowski. Aceasta este o chestiune importantă. Uh, este vorba de cheltuieli de mai mult de uh, 80 de milioane de euro pentru programul 4 până în 2013. Pe de altă parte, avem o problemă mare pentru că aici există multă birocrație și banii, mulți dintre ei, vin înapoi. Nu ajung acolo unde trebuie. Așadar, cred că reforma, uh, reformarea acestui sistem ar trebui să se concentreze pe um, eficientizarea utilizării banilor aceștia să ajungă la Uh, beneficiarii uh, lor. Problema este că uh, volumul plăților a fost redus în rubrica 1A. În ultima rundă de negocieri cu Consiliul s-a făcut o reducere de 20%, dar problema, din punctul meu de vedere, este aceea de utilizare uh, corectă a fondurilor, nu de volum. Avem reduceri tocmai în acest domeniu Ceea ce înseamnă că nu utilizăm aceste sume, sume limitate de bani. Acesta este răspunsul meu deocamdată. Oh, merci beaucoup. Euh, mulțumesc. Ne-au mai rămas 3 minute, după care va trebui să părăsim sala și de aceea foarte repede aș dori să-i mulțumesc domnului comisar desemnat pentru disponibilitatea și seriozitatea răspunsurilor date. Îi mulțumesc pentru faptul că a dat răspunsuri concrete la toate întrebările, ca dat dovadă de răbdare. Este un lucru care a fost apreciat de toată lumea, sunt sigur. De asemenea, aș dori să, par- să mulțumesc tuturor uh, membrilor Comisiei Bugete și a celorlalte comisii pentru că au respectat regulile, mai ales timpul de intervenție. Domnule Lewandowski, am avut uh, sentimente amestecate atunci când v-am primit aici. Unii v-am uh, invidiat, am fi dorit să fim în locul dumneavoastră și alții, mai ales cei mai tineri, um, își doreau, își doresc să vă urmeze exemplu cândva în viitor. Ceea ce uh, mă uimește pe mine în schimburile de păreri extrem de fructuoase este faptul că se observă că uh, sistemul este pe punctul de a fi schimbat și întrebările care v-au fost puse au fost adresate unei persoane care ar fi putut fi candidat și pentru, comi- și pentru postul de comisar pentru agricultură, politică regională, politică externă și chiar transport. Ceea ce, de fapt, ne arată că în tratatul de la Lisabona, comisarul pentru bugete trebuie să ia în cadrul colegiului, fiindcă vorbim de un colegiu, uh, deci să ia în considerare importanța și uh, ponderea politică pe care un ministru de finanțe uh, le are în cadrul la nivel național, lucru care nu se întâmpla până acum ne-ați arătat că înțelegeți faptul că trebuie uh, luată în considerare și situația politică reală. Suntem într totul de acord, dar în același timp, în Uniunea Europeană, dacă avem doar o atitudine realistă, nu se întâmplă nimic, nu evoluăm. Jean Monnet avea o formulă foarte frumoasă, spunea că trebuie să avem în vedere faptele, dar nu fatalitățile. Deci să nu fim fataliști, nu există fatalități europene și schimbul de păreri, discuțiile pe care le-am avut astăzi de aici ne arată că există o mare convergență în acest sens. Dorim să utilizăm la maximum noile competențe acordate în cadrul contextului Tratatului de la Lisabona, având în vedere situația politică europeană și internațională și având în vedere situația economică, însă fără a fi fataliști. Vrem să fim doar creativi. Mulțumesc, domnule Lewandowski, și vă doresc mult noroc.